Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Nos travaux sont repris. Preluăm lucrările noastre. Vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților agențiilor executive pentru prezența lor astăzi, pentru acest schimb de opinii anual referitor la bugetul agențiilor. Anul acesta, agențiile sunt reprezentate de către directorii executivi EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară, care asigură președinția întregii rețele. Și cu acordul raportorului nostru și a raportorului permanent uh, referitor la agenții, domnul Gaier, am să dau cuvântul domnului Ull, din partea EFSA. Domnule președinte, vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, stimați deputați. Vă mulțumesc că, că ați invitat rețeaua noastră la această întâlnire. Apreciem uh, această ocazie pentru că putem să ne prezentăm o perspectiva noastră cu privire la bugetul european. În primul rând, doresc să apreciez faptul că proiectul de buget 2018 se va concentra pe promovarea priorităților precum securitatea, migrația, competitivitatea, locurile de muncă și tineretul. Alocările au fost uh, făcute conform cu aceste priorități. În mod clar, rolul nostru în calitate de rețea și de coordonatori ai rețelei nu este să criticăm sau să discutăm deciziile politice referitoare la modul în care să se investească resursele Uniunii. Noi, mai degrabă, privim aspectele orizontale care vor afecta eficiența și efectivitatea funcționării celor 45 de agenții. De aceea dorim să vă transmitem uh, punctul nostru de vedere, care a fost exprimat și de agențiile individuale sau de cele care lucrează la, sector, uh, la nivel sectorial. Conform cu această poziție generală și din 2013, uh, accentul principal a, în ceea ce privește bugetul european s-a pus pe reducerea personalului. Vorbim de 5% plus 5%, această schemă care a fost descrisă în comunicarea Comisiei în iulie 2013, precum și alți factori și evoluții care au afectat performanța agențiilor. Și despre aceasta voi dori să vorbesc pe scurt. Dacă îmi permiteți să încep, aș vrea să spun că am dorit să reiterăm faptul că agențiile au implementat primele minus reduceri de personal în 2016. Deci asta a fost făcut în 2016. Și în continuare um, obiectăm față de acel redeployment pool care reflectă o abordare one size fits all pentru gestionarea agențiilor. Noi considerăm că um, este o abordare nejustificată, neadecvată și ineficientă. Și ar trebui să ținem cont de faptul că și din perspectiva eficacității, din punctul nostru de vedere, nu acesta este calea în care ar fi trebuit să se procedeze. În orice caz, chiar și acest redeployment pool, această reorganizare, a fost implementată aproape într totul până acum. Și dacă este să calculăm noile atribuții care au fost uh, alocate agențiilor, în ceea ce privește migrație, securitate, supraveghere financiară, deci astfel de domenii. Și dacă este să contrabalansăm cu reducerile de personal, putem spune că, per total, am primit și implementat uh, cam 10% reduceri de personal. Deci, 5 plus 5, acea schemă, a fost implementată aproape integral uh, și va fi implementată până în 2018. Suntem uh, bucuroși să uh, auzim că acest lucru a fost recunoscut de uh, comisie în propunerea lor bugetară. De asemenea, se realizează o evaluare completă a acestei chestiuni pentru a arăta modul în care au evoluat agențiile și problemele lor în contextul acestei abordări bugetare. Reducerile de personal sunt o problemă specifică a agențiilor care merg la viteza de croazieră. Este o consecință a acelei uh, scheme aplicate, Redeployment Pool Approach, deci abordarea acelei uh, reorganizări. Agențiile care merg la viteză de croazieră au uh, transmis prin consiliile de management solicitări de angajare de personal, ținând cont de uh, atribuțiile lor în creștere. Acestea au fost refuzate de autoritățile bugetare în mod periodic și, de asemenea, împreună cu reducerile de personal, acestea au dus la un uh, efort foarte mare în ceea ce privește personalul. Vorbim despre 20% reducere de personal în termeni uh, absoluți. Vorbim despre uh, impactul acestor reduceri uh, care uh, afectează activitatea agențiilor. De asemenea, în raportul Parlamentului European privind uh, proiectul de buget 2018 recunoaște că în anumite domenii, precum sănătate publică și mediu sau ocupare și tineret, Capacitatea agențiilor de a desfășura atribuțiile solicitate a fost afectată în mod clar de acești minus 10 plus uh, adăugarea noilor atribuții care duce la o capacitate de minus 20% a agențiilor per total. Așadar, suntem mulțumiți că comisarul Oettinger, atunci când a prezentat uh, proiectul de buget 2018, a menționat că reducerile de personal nu ar trebui să continue după anul 2018. Cu toate acestea, noi considerăm că ar trebui să fie oprite înainte de 2018 și uh, susținem în continuare că aceste reduceri și reorganizări ar trebui să fie uh, reîntoarse pentru că nu au fost justificate. De asemenea, dorim să subliniem faptul că agențiile nu numai că se găsesc sub presiune din cauza reducerilor de personal, dar din perspectiva sarcinii suplimentare, care a venit de la implementarea uh, de parcurs a Comisiei, prin care au venit o serie de cerințe suplimentare, uh, evaluările, uh, rapoartele anuale, uh, externalizarea activităților de audit uh, a Curții Europene de Conturi și, cel mai important, mediul de control și regulile financiare și care vizează personalul, acestea toate rămân foarte rigide mai ales în ceea ce privește agențiile care sunt gestionate uh, diferit, care au dimensiuni diferite și atribuții diferite și nu pot fi comparate cu instituțiile. Observând toate aceste constrângeri bugetare și observând de asemenea povara administrativă în creștere, agențiile au accelerat eforturile lor pentru a spori eficiența atât la nivel individual cât și în sens colectiv. Ele au introdus uh, servicii comune, uh, eforturi de achiziții uh, comune și cred că astfel putem să arătăm că aceste eforturi au dat roade și au dus la economii semnificative în ceea ce privește atât banii cât și resursele umane. Dar există anumite limite la această eficiență și am ajuns la limita superioară în acest moment, mai ales că regulile care sunt impuse agențiilor sunt atât de rigide și există atât de multe cerințe administrative încât uh, eforturile de simplificare și de sporire a flexibilității nu au dus la rezultate tangibile până acum. Așadar, am dorit să solicităm uh, instituțiilor să își reconsidere poziția în ceea ce privește regulamentul care vizează cadrul financiar și să vedem dacă nu ne putem concentra pe o bugetare bazată pe performanță și uh, o abordare bazată pe control, deci să se pună pe loc întâi performanța și valoarea oferită și pe de altă parte să se ofere agenției flexibilitatea referitoare la modul în care utilizează resursele, fie ele umane sau financiare, în cel mai bun mod posibil, astfel încât să ofere valoarea adăugată pe care au promis-o societăților europene. Dacă îmi permiteți, aș vrea să spun câteva cuvinte și în ceea ce privește coordonarea noastră internă și biroul uh, de sprijin comun. Cu toții puteți să observați că avem un rol tot mai important uh, în ceea ce privește coordonarea agențiilor europene. Și cred că acesta a ajutat foarte mult și la implementarea foi de parcurs a Comisiei și la uh, raportarea uh, planificării, precum și uh, bugetare și procese de descărcare. Rețeaua agențiilor europene și-a extins secretariatul permanent la Bruxelles pentru a se asigura că uh, există capacitatea de a gestiona volumele în creștere de coordonare a activităților agențiilor. Dar nu este vorba numai despre uh, agenții, ci câștigul este clar și pentru instituții. Ca urmare a recomandărilor Parlamentului, um, a fost inclusă și o cerere de uh, un post suplimentar pentru coordonarea uh, acestor activități, un post care uh, să fie prins și în buget și s-a solicitat Parlamentului European, solicităm uh, Parlamentului European să își uh, confirme odată în plus sprijinul în acest context. În 2008, privind spre 2018, salutăm uh, activitatea grupului uh, de lucru interinstituțional 2. Pentru noi este foarte important ca uh, modelele de identificare a resurselor, uh, să se bazeze pe informații și să mergem spre o abordare mai modernă și mai flexibilă, concentrată pe performanță. Dorim să avem metodologii de bugetare care să se bazeze pe rezultate. Noi, agențiile, investim foarte mult pentru a dezvolta un model care să se aplice tuturor agențiilor și care să se bazeze pe un model de maturitate și o logică de intervenție astfel încât să se intre într-o fază pilot care să fie și să existe teste desfășurate împreună cu instituțiile. Deci, noile căi de bugetare bazată pe performanță și control ar putea să fie testate și cred că ar putea să fie implementate mai ușor prin intermediul agențiilor și nu prin intermediul instituțiilor, cum ar fi Parlamentul sau Comisia. De asemenea, am dori să invităm autoritățile bugetare ale Uniunii Europene să analizeze posibilitatea de um, finanțare adițională a agențiilor. Vorbim despre diverse taxe sau costuri pentru industrie, uh, administrații naționale, care ar putea să reprezinte o oportunitate. Ținând cont de toate aceste evoluții și provocări care ne așteaptă, agențiile așteaptă cu nerăbdare să își îmbunătățească cooperarea și colaborarea cu instituțiile europene. Totul trebuie să se bazeze pe o relație reciprocă și transparentă agențiile sporesc, își sporesc disponibilitatea de a fi transparente și de a oferi uh, un randament bun. Sperăm de asemenea să fim invitați din nou să contribuim în calitate de parteneri instituționali la reflexiile de nivel înalt și procesele care se desfășoară, precum concluziile grupului de lucru interinstituțional, Brexit sau CFM-ul uh, care uh, va începe din 2020. Vă mulțumesc și vă răspund cu uh, plăcere la toate întrebările pe care le-ați avea. General. Mulțumesc, domnule director general, pentru această prezentare care subliniază în mod clar dificultățile cu care se confruntă agențiile din cauza reducerii personalului. Și vă mulțumim și pentru acele câteva idei pe care le-ați sugerat, în așa fel cât agențiile să beneficieze de resurse suplimentare, care să nu însemne neapărat niște cheltuieli înscrise la bugetul european, ci resurse externe de finanțare. Domnule raportor, domnule Gaier, care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc, domnule președinte. experimentăm o situație tipică atunci când vine vorba despre modul în care uh, instituțiile europene tratează agențiile europene. Două dintre ele trebuie să își mute sediul, vorbim de cele două de la Londra, care aveau sediul acolo, European Banking Agency și cea pentru medicamente, și uh, experimentăm ceea ce se întâmplă mai mereu. În ceea ce privește Agenția Europeană pentru Medicamente, Există mai multe orașe care doresc ca sediul acesteia să fie în uh, orașul lor, mai multe chiar decât existau candidaturi pentru organizarea Olimpiadei. În ceea ce privește Agenția Bancară Europeană, situația este asemănătoare. Și uh, trăim o situație asemănătoare atunci când vine vorba despre alocarea sediului agențiilor. E bine, atunci statele membre și unele dintre orașele dumneavoastră intră într-o dezbatere dură cu privire la sediul uh, și unde să fie acesta în final. Uh, domnul Berlusconi a dorit uh, sediul EFSA la Parma, dar există și... Dar apoi spunem întotdeauna că aceste agenții uh, sunt mult prea scumpe. Eu am uh, studiat uh, istoria la un moment dat și uh, am învățat că agențiile sunt un fel de bastard care este conceput cu multă iubire, dar uh, după ce a apărut pe lume ne stă în cale. Eh, directorul general mi-a spus că nu prea putem să folosim eh, acest cuvânt, că bastard are o conotație negativă. În germană nu are această conotație, ci mm, este vorba doar despre o relație de rudenie, nu prea se mai folosește în prezent, dar ca istoric mi-am amintit mereu de această situație atunci când a venit vorba despre agenții. Așadar, eh, vom trece prin următoarea situație, pentru că statele membre se luptă pentru aceste sedii, iar argumentul privind economia atunci când uh, va veni vorba de transferul sediului uh, autorității bancare uh, europene, nu va mai avea niciun fel de relevanță. S-a discutat despre trei orașe principale, trei uh, centre financiare uh, în care să existe uh, aceste, aceste autorități de reglementare financiară, Londra, Paris, Frankfurt și sunt gata să pariez că în final Agenția Europeană Bancară nu va fuziona cu una dintre cele două autorități care mai există, ci probabil că va ateriza într-o, într-un alt oraș din Uniunea Europeană, pentru că așa dorește Consiliul. Dar trebuie să nu uităm această situație atunci când privim situația bugetară și când discutăm despre buget și negociem. Pentru că multe argumente vorbesc despre cum se poate economisi în ceea ce privește agențiile. Un alt aspect care vă este cunoscut, acest redeployment pool a fost o idee dificilă. Sunt uh, de aceeași părere că multe agenții, în prezent, mă rog, ideea era să existe 5% reduceri de personal Așa ne-a fost impus prin ultimul cadru financiar, dar Comisia a decis ca agențiile să contribuie cu cei 5% la nivel individual mai întâi și apoi au decis ca creșterea necesară în anumite agenții pentru că în anumite agenții uh, au apărut mai multe uh, sarcini de lucru, ei bine, aceasta să fie acoperită mai întâi din personalul uh, care există în alte agenții, prin această abordare de redeployment pool. Și în acest fel s-a ajuns la reducerile de personal de 10%, despre care vorbea domnul director general. Eu, în calitate de raportor uh, permanent, pot să spun că uh, nu m-au convenit prea multe agenții care să-mi arate că au ajuns la capacitatea limitei lor de lucru. 5% reducere de personal uh, și anumite delegații naționale sunt foarte surprinse uh, când se spune că nu mai există o a doua echipă de traducători care să fie pusă la dispoziție, de exemplu. E bine, trebuie să se înțeleagă cât se poate de clar că și în această instituție uh, este nevoie de personal și că nu se poate reduce pur și simplu personal la infinit și să ne așteptăm ca și ei să desfășoare activitatea în același mod. Am avut discuții cu domnul Oettinger și la discuțiile acestea am pus accentul pe faptul că și doresc să-i reiterez acest lucru aici și le atrag atenția colegilor că și ei trebuie să urmărească acest lucru, e bine că 2018 ar trebui să fie absolut ultimul an în care să um, se facă această transfer, să se lucreze cu acest redeployment pool. Și cred că acest exercițiu nu ar trebui să mai fie repetat vreodată. În acest context, putem să oferim bani agențiilor pentru anumite contracte temporare, pentru a putea acoperi perioadele de vârf și, de asemenea, sprijin uh, și propunerea de a ne gândi care ar fi posibilitatea de venituri suplimentare pentru aceste agenții. În câteva zile vom vorbi despre revizuirea regulamentului privind ESA și trebuie să explicăm de ce o agenție europeană care oferă servicii pentru oficii naționale nu poate să încaseze taxe. Sigur că poate acest lucru și aș dori ca ESA să fie împuternicită în acest sens, să uh, aibă mai multe atribuții. De aceea, mi se pare foarte important și în trecut am încercat să argumentez în această direcție, pentru că birourile pentru care există un al treilea grup, fie că este industria, fie că este EISA, e bine, dacă aceștia plătesc uh, taxe către autoritățile de reglementare naționale, e bine, autoritatea bugetară și comisia nu ar trebui să poată tăia aceste uh, instituții, pentru că ele sunt uh, plătite și, de asemenea, sunt necesare. Deci, uh, serviciile care sunt prestate pentru terți, prin și care ar putea să fie finanțate prin anumite taxe, mie mi se pare o soluție, o abordare potrivită. Îmi fac griji, uh, într-o oarecare măsură, în ceea ce privește abordarea prezentată de dumneavoastră cu privire la evaluarea performanței. Există într-adevăr o încercare pilot pe care Comisia a inițiat-o uh, la AISA, la Köln, și pe care o susținem, o urmărim, iar la discuțiile tripartite cu Consiliul ne lovim de o respingere masivă. Poate că nu înțeleg eu bine, însă nu am auzit până acum o justificare suficient de bună din partea lor. Mie mi se pare o abordare de bun simț, pentru că discutăm în toate domeniile gestiunii bugetare despre abordarea doamnei Gheorgheva, despre care a, a impus uh, programul uh, acesta bugetar și de ce să nu ne gândim împreună cum ar trebui să meargă lucrurile la agențiile care oferă servicii și cum ar putea funcționa ele mai bine. Așadar, trebuie să mai lucrăm la aceste lucruri și să încercăm să gestionăm mai bine această încăpățânare a Consiliului în această privință. Sunt bucuros că ați venit astăzi alături de noi, vă salut uh, și mă bucur că ați găsit uh, drumul către noi, pentru că discutăm cu mare plăcere și rezolvăm problemele agențiilor împreună. Vă mulțumesc! J'ouvre le débat nos collègues. Președintele, și acum putem să deschidem dezbaterea. Colegii? suntem cu toții de acord, dar avem impresia de la an la an că tot repetăm același lucru. Și cum am putea să facem în așa fel încât ideile noastre să se transforme în acțiuni precise? Grupul Monti a examinat resursele proprii de care ar putea beneficia agențiile, dar mă întreb, oare am putut identifica ce anume agenții ar putea să factureze anumite taxe sau contribuții pentru prestarea de anumite servicii, ceea ce ar permite ca bugetul european să fie astfel degrevat și atunci uh, am creat posturi noi știu că există de multe ori concurență între agențiile naționale și cele europene. Acum, întrebarea este, putem să depășim aceste egoisme naționale pentru a avea o adevărată Europa? Fără de care treburile vor merge prost. Am înțeles că sunt mai multe capitale pentru a primi uh, agențiile decât uh, pentru a, a, uh, a găzdui Jocurile Olimpice. Ar trebui ca și capitalele să fie mai numeroase pentru Jocurile Olimpice. Doamna Toma. Mulțumesc, domnule președinte. Poate eu n-am să fiu neapărat uh, uh, pe aceeași linie de gândire ca și majoritatea, pentru că eu nu sunt convinsă că astfel de taxe percepute de agenție ar fi o idee bună. Nu cred asta. Am spus deja acest lucru. Am observat deja la nivel de agenții naționale acest fenomen, am văzut care au fost consecințele și anume pe de o parte, agențiile își modificau complet natura, misiunea și deveneau uh, mult mai atente la misiuni, cum să zic, rentabile și lăsau deoparte misiuni uh, care nu erau rentabile. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, astfel de taxe ar putea să ducă și la conflicte de interese pe care nu trebuie să le respingem uh, din capul locului. Deci eu sunt foarte neîncrezătoare și aș vrea să mi se aducă dovada că nici schimbarea de misiune și nici conflictul de interese nu vor veni să afecteze uh, misiunea inițială și principală a acestor agenții. Președintele, Bun, să știți că un conflict de interese poate exista și fără taxe. Da, spune doamna Toma, însă nu trebuie să sporim riscul. Colegul Fernandez. Mulțumesc, doamna, domnule președinte. E clar că agențiile, ca să-și poată să-și facă munca, au nevoie de vizibilitate. și în Uniunea Europeană, prea puțină lume e conștientă de existența acestor agenții. În momentul în care, la nivel politic, se iau decizii uh, precum, spre exemplu, Brexitul. Deci, vizibilitatea mai întâi este ceva deosebit de important în cazul agențiilor. În al doilea rând, această redistribuire a celor doi agenții localizarea lor ar trebui să contribuie la coeziune socială, coeziune teritorială. Și va trebui să realizăm o repartizare a agențiilor în mod echitabil. Pentru că nu are sens să concentrăm uh, toate agențiile într-un singur oraș. În al treilea rând, reducerile bugetare și competențele agențiilor. Aici există o contradicție, pentru că pe de o parte se fac reduceri de personal și de resurse și pe de altă parte anumite agenții primesc și mai multe misiuni de îndeplinit. Și atunci eu mă întreb, aceste reduceri care au presupus reduceri de cheltuieli, Ei bine, de multe ori și reducerea ca atare presupune un cost. și să nu faci ceva într-un domeniu poate avea consecințe care ar presupune un cost mai mare decât cel dacă ai fi făcut o acțiune oarecare. Trebuie să ținem seama și de impactul pe care aceste reduceri îl pot avea această reducere de 5% a personalului uh, agențiilor. Iar în ceea ce privește organizarea bugetului bazat pe uh, rezultate, bun, asta în principiu nu e greu de realizat, E clar că trebuie să ne orientăm pe rezultate, dar aș vrea să știu dacă această abordare a fost deja testată, aplicată. Și apoi este important să vedem cooperarea cu agențiile naționale, ceva fundamental. Însă înainte de a avea o astfel de coordonare, e clar că e nevoie mai întâi de coordonare la nivel de agenții europene. Mulțumesc. Merci. Qui souhaite intervenir? Mulțumesc. Mai dorește să mai intervină cineva? Vă rog. Thank you very much. So I completely... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, pentru prezentare. Știu că avem această dificultate. Noi am creat uh, agențiile și acum uh, bugetul lor uh, se reduce. Și trebuie să acoperim toate costurile de care e nevoie, pentru că nu putem continua așa cu o reducere permanentă de personal. Atunci ne putem pune întrebarea, mai avem nevoie de agenții? Și dacă nu, atunci ce facem? Și aici două răspunsuri sunt logice. Una, fie găsim o altă sursă de finanțare în afară de bugetul european, pentru că nu avem la bugetul european suficiente fonduri, dar această sursă externă de finanțare trebuie să ne punem de acord asupra ei, pentru că asta nu ar trebui să însemne poveri suplimentare pentru întreprinderi și cetățeni. Deci aceste taxe suplimentare nu le putem impune, ci să ar trebui să întrebăm reprezentanții industriei care colaborează cu agențiile specifice dacă au impresia că e nevoie de astfel de agenții. Și atunci, dacă chiar e nevoie, vor fi doritori să plătească niște taxe în așa fel încât agenția să continue să existe. Și dacă așa stau lucrurile, atunci uh, Bun, uh, prin intermediul acestui acord putem uh, să introducem aceste redevanțe sau taxe. Ar fi o cale. Deci cu o idee de a merge cu o abordare de jos în sus. Acum, pe de altă parte, trebuie să ne mai gândim și la alte uh, posibilități, și anume de a contopi anumite agenții pentru a avea niște costuri de funcționare orizontale și să vedem cum le putem reorganiza în mod diferit je me souviens qu'on avait une interrogation sur une agence qui était en Grèce. Da, știu că aveam tot felul de dubii și întrebări referitor la o agenție care se află în Grecia pe, cu, cu sedii în două locuri și mă întreb, uh, s-au schimbat lucrurile? Sunt oameni care iau uh, decizii în acest sens sau de fiecare dată, în fiecare an, facem aceleași constatări fără niciun fel de monitorizare. Poate că ar trebui ca noi, răspunderea noastră, să facem ceva, să se schimbe lucrurile și să identificăm acele agenții care ar putea. Gândiți-vă, spre exemplu, la siguranța aeriană, securitatea aviatică. E în interesul tuturor, a celor care construiesc avioane, să beneficieze de anumite servicii și atunci, în acest sens, e clar că e logic să participe la finanțarea agențiilor. Domnul Geier vorbea din nou și avea un proiect despre fuzionarea a două agenții referitoare la securitate. Una pentru formarea polițiștilor și încă una nu mai știu. Care, cum stă situația? Da, e o întrebare bună pe care va trebui să o dau mai departe Consiliului. Însă, fără a critica vreun coleg, aici discutăm uh, în aceeași dezbatere de 10 minute două principii care se bat cap în cap. Primul, distribuția uh, echitabilă în Uniunea Europeană și cel de-al doilea, Uh, fuzionarea posibilă a locațiilor. Sigur că se poate acest lucru, dar ele uh, se contrazic. Avem doi, două situații în care agenții ale Uniunii Europene au două sedii. Și câteodată statele membre sunt cele care decid și în ceea ce privește locul în care să se găsească o agenție în țara lor. Și acest lucru nu este întotdeauna rezonabil. De exemplu, Agenția Europeană Feroviară are un sediu la Valencia, dar pentru că nu se ajunge ușor acolo, există un sediu și la Lille, astfel încât cei care ajung acolo cu TGV-ul să nu mai uh, meargă mai departe de la uh, Lille la Valencia. cât este de bună ideea asta, acest dacă a fost o soluție inteligentă, deci să pui sediul unei agenții într-un loc uh, greu accesibil al Uniunii Europene, vă întreb și eu pe dumneavoastră ce părere aveți. Și avem aceeași probleme și la agenția Elena, care are sediul în Heraclion, dar unde nu dorește să lucreze nimeni, pentru că Heraclion este greu accesibil, mult mai greu decât Atena, și infrastructura uh, pentru uh, funcționarii uh, europeni este aproape inexistentă. Deci sediul, uh, de fapt, este la Atena. Sigur, eu nu m-am interesat în ce măsură s-au făcut progrese înainte de această ședință de astăzi, însă când a fost la noi uh, directorul general ultima oară, el s-a arătat optimist în ceea ce privește discuțiile cu guvernul elen, care urma să decidă cu privire la transferul final al sediului acestei agenții către Atena. Și toți cei care argumentau uh, referitor la faptul că își doresc uh, o distribuție echitabilă a agențiilor în Europa, sigur, eu n-am nimic împotrivă, dar asta ar însemna doar ca următoarea agenție, indiferent pentru ce ar fi responsabilă, să ajungă undeva în Zagreb sau în Croația undeva pentru că este singurul stat al Uniunii Europene care nu are niciun sediu al unei agenții europene. Dar s-ar putea să ne confruntăm cu o altă situație interesantă și anume ca atunci când, ca atunci când am fost vorba despre transferul Agenției Internaționale pentru Poliție, care de asemenea este într-un loc uh, inaccesibil din uh, Regatul Unit. Uh, s-a decis să nu uh, se, se poate să se decide să nu se transfere, transfere la Haga, unde sunt și alte structuri asemănătoare staționate și unde s-ar putea forma sinergii și anumite agenții ar putea eventual să fuzioneze, ci o, a ajuns să aibă sediul la Budapesta. Și ne întrebăm care sunt punctele forte în ceea ce privește colaborarea și cooperarea internațională, în ceea ce privește uh, cooperarea polițienească. Și trebuie să ne gândim care sunt argumentele pentru care uh, Budapesta a fost <laughs> aleasă. Așadar, trebuie să discutăm care este principiul pe care dorim să îl urmăm. Îmi amintesc de discuția pe care am purtat-o ieri cu privire la un alt aspect. Nu putem să urmăm în același timp două principii. Să spunem, Zagreb trebuie să primească următoarea agenție, așa este corect, și în Croația trebuie să aibă sediul o agenție, și apoi în același timp să spunem, în final, ar fi trebuit să alegem mai rezonabil și să găsim un alt sediu. Din fericire, în ghilimele, lucrurile au ajuns în mâinile Consiliului și uh, am spus deja că pariez unde să ajungă Agenția Europeană Bancară. În niciun caz uh, nu se va decide în funcție de economie și efectivitate. Aș băga mâna în foc. Și același lucru este valabil și pentru fuzionarea anumitor agenții. Am discutat cu multe agenții și aceștia au spus că noi trebuie să existăm pentru totdeauna. Cu toții uh, au vorbit despre uh, alte atribuții și misiuni și dacă Și toți au spus că nu există nicio problemă să se fuzioneze, însă problema este că trebuie să se renunțe la un sediu. Și atunci argumentele, ca și chiar și ale Parlamentului, sunt egoiste. Pentru că vorbim despre sediu și despre adoptarea de directive privind agențiile de ocupare, de exemplu. Am discutat cu colegi de la Ample și am întrebat dacă nu vor să poartă o dezbatere referitoare la sinergii posibile. Unul dintre răspunsuri a fost nu puneți mâna pe agenții. Deci, comisiile de specialitate tratează agențiile cu care colaborează și colaborează îndeaproape din punctul de vedere al specializării, ca hinterlandul lor politic. Și sigur, acesta este un compliment pentru agenții, pentru că acolo unde comisiile de specialitate lucrează cu ei, ă, activitatea lor este și apreciată în mod corespunzător. Dar sigur că se limitează accesul la chestiuni precum fuzionarea, unora dintre agenții și cristalizarea de sinergii. Apoi, cred că ar trebui să discutăm mai puțin ideologic. Taxele. Cel puțin în statul de unde provin eu, taxele administrative, în ceea ce privește serviciile publice și administrația, sunt ceva obișnuit. Dacă dorești să te căsătorești sau să faci altceva, trebuie să dai niște bani și îmi imaginez că așa este și în alte state membre. Cel puțin așa este la noi. Și dacă discut cu reprezentanții industriei despre aceste lucruri, ei bine, ei n-au spus niciodată că uh, nu le place ideea. Întotdeauna s-au întrebat ce vor obține. Iar uh, industria aeriană mi-a spus, domnule Gaier, dacă noi, prin taxele noastre, putem să ne asigurăm că se obține mai mult personal la EASA și că în felul acesta în procedurile acolo se vor desfășura mai rapid, e bine atunci noi suntem dispuși să plătim aceste taxe. Deci, uh, nu trebuie să spunem pur și simplu că socialdemocrații sunt împotrivă sau pentru și conservatorii împotrivă. Nu, nu trebuie să uh, discutăm în aceste direcții. Trebuie să ne întrebăm ce obținem, respectiv ce obține industria în schimbul acestei taxe. Și trebuie să vedem dacă agențiile au nevoie de mai mult personal astfel încât să ofere un serviciu mai bun industriei. Și dacă este așa, atunci cred că aceasta este o soluție bună. Sigur că și Izabela are dreptate, nu se poate ca alte sectoare și domenii să fie tratate inegal, să fie neglijate, interesele trebuie să fie uh, deservite și nu să se ajungă la vreun conflict de interese, dar avem uh, mecanisme de control și nu fac griji în această privință. Iar în final, Comisia pentru Buget trebuie să discute despre o degrevare a bugetului Uniunii Europene. Și dacă putem face asta prin agenție, atunci de ce nu? Președintele, îmi imaginez că vom avea niște dezbateri foarte interesante la socialiști și democrați referitor la aceste taxe. Domnul Fernandez, Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot fi de acord cu analiza pe care tocmai a făcut-o domnul raportor. Pentru că principiul acesta de a nu concentra lucrurile e un principiu important acest principiu de a nu concentra lucrurile din punct de vedere geografic favorizează coeziunea geografică. Și despre asta vorbim. Pentru că dacă e să concentrăm absolut totul și să spunem că totul se află exact în același loc, dacă venim cu acest argument, atunci am avea aici la Bruxelles toate agențiile, absolut toate. Dar nu e o idee care să fie logică și care să poată fi justificată. Pentru că, bun, dacă ideea e că totul trebuie să se afle în același loc, uh, atunci am pierde toată dimensiunea europeană. Ce putem spune noi ca și Parlamentul European, având în vedere că mergem și la Strasburg și ne aflăm și la Bruxelles? Ce fel de argument mai utilizăm? De ce nu rămânem la Bruxelles? Pentru că am putea să facem economii și am avea toate instituțiile exact în același loc, în același oraș. Bun, exagerez evident, fac o cari- caricatură, însă nu e logic ceea ce se spune. Dacă ar fi să concentrăm totul în același loc, în același oraș, de ce nu? Să punem totul în nordul Portugaliei, să punem toate instituțiile, Banca Centrală Europeană la Vila Verde, Banca eh, Europeană de Investiții, construim TGV-ul și avem și aeroporturi acolo, nu? Păi nu are sens să spunem așa ceva, pentru că dacă există deja o concentrare de instituții și entități într-un anumit loc, ar trebui să o sporim. Atunci ce se întâmplă cu alte agenții care nu beneficiază de TGV? Ce vor face? Vor trebui să fie mutate? Nu, eu cred că mai întâi trebuie să ne gândim la echilibru teritorial, geografic și la coeziunea teritorială. Deci o astfel de concentrare nu e posibilă, nu poate fi aplicată aici. Coeziunea teritorială e un principiu mult mai important. Președintele. Da, ce, ce bine și frumos este că la început eram în etapa de încălzire la dezbateri și acum văd că da, toată lumea e pregătită de dezbatere, încinsă. Da, doamna Toma, într-adevăr se încing spiritele. Domnule președinte, eu cred că sunt anumite subiecte care depășesc grupurile politice și care pur și simplu țin de geografie. Eu vin dintr-o regiune periferică, într-o țară care e foarte centralizată. Și știu cât costă centralizarea tocmai pentru că sunt abandonate anumite teritorii. Jens, care vine dintr-o țară care nu e centralizată, clar, nu cunoaște aceste abuzuri, aceste derive. Însă nu poți să-ți dai seama întotdeauna de anumite lucruri. Încercăm să calculăm niște costuri, dar facem așa niște presupuneri pentru a deplasa niște agenții, însă nu înțelegem care este costul implicat Uh, în materie de uh, lipsă de coeziune teritorială. Eu nu cred că trebuie să funcționăm așa. Există un principiu, așa cum spunea colegul Fernandez, și anume un principiu de repartizare teritorială echilibrată. Și cred că e un principiu care neapărat trebuie să fie menținut pentru agenții. Acum, e adevărat și Jens spunea pe bună dreptate că trebuie să analizăm pertinența misiunilor. Poate că trebuie să găsim niște regiuni care să fie adaptate în coerență cu misiunea încredințată agenției respective. Însă, o repartizare echitabilă e perfect valabilă. Dacă ar fi să concentrăm absolut totul la Bruxelles, a, președintele spune pentru că la Bruxelles salariile sunt foarte mari. Mai bine să-i punem în alte țări unde salariile sunt mai mici. Bun, dar și uh, uh, cheltuielile zilnice sunt diferite, costul vieții de zi cu zi uh, e diferit de cel de la Bruxelles. Nu, cred că e un argument. Și aș vrea să revin asupra unui alt aspect, și anume taxele. Poziția mea nu e pur ideologică, ci e o poziție, cum să spun, pragmatică. Și într-adevăr, domnule președinte, a spus deja că există agenții în care există acest risc de conflicte de interese și dacă mai adăugăm pe deasupra și niște taxe, ce ne facem? Fenomenul e logic și l-am observat de mai multe ori. Dacă spuneți unei agenții, da, bun, de azi pe mâine puteți să percepeți niște taxe pentru prestarea de anumite servicii. Ei bine, în mod natural și firesc, nu din reavoință, ci în mod firesc, progresiv, agenția respectivă își va organiza activitățile în funcție de rentabilitate, pentru că asta îi aduce autonomie financiară și va lăsa deoparte acele misiuni care nu sunt rentabile. Pa păi da. Agenția bancară, spune domnul președinte, percepe taxe. Păi tocmai la asta vreau să ajung. Dar cred că trebuie să fim deosebit de prudenți, pentru că această logică de tip mecanic, și anume se acordă autonomia de resurse unei agenții, aceasta își poate schimba misiunile. Dar, într-adevăr, există și taxe care nu vor avea un impact asupra felului în care își desfășoară misiunea agențiile. Vreau doar să spun că aceste idei și acest principiu trebuie mânuit cu multă înțelepciune domnul președinte. Oh, iată că înregistrăm progrese în această dezbatere. Bravo! Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Vážení kolegové, děkuji za... Mulțumesc, dragi colegi, vă mulțumesc și pentru dezbatere. Eu, sincer, mă distrez. Nu mă distrez pe seama dumneavoastră, dar uh, îmi vine să zâmbesc. Pentru că mi se pare că sunt unul dintre puținii care a vizitat uh, uh sediile agențiilor. Am vizitat 18 agenții deja, mâine voi vizita cea de-a 19 agenție și la sfârșitul lunii cea de-a 20 -a. De fiecare dată găsesc o agenție complet diferită de celelalte. Ieri am fost la Salonic și am vizitat CDFOP-ul. Este o agenție care se ocupă de uh, metodele de pregătire și de formare. Um. Cum puteți să comparați această agenție, care are mai degrabă o funcție de coordonare și pregătește documente pentru uh, seminarii care uh, pregătește, de exemplu, documente pentru formarea tinerilor. Deci eu nu văd cum ar putea să ceară uh, plata de taxe. La fel, Europolul. Cum poate Europolul să um, ceară plătarea, plata unor taxe? Să fie un preț pentru fiecare criminal prins? Deci nu aveți cum să cereți ca toate agențiile să funcționeze exact după același model. Fiecare are propria sa misiune în Uniunea Europeană. Da, avem um, agenții precum EASA, dar EASA nu își alege misiunile. Aceasta este una dintre agențiile cele mai cunoscute din Uniunea Europeană, e o agenție uh, prestigioasă, cetățenii au încredere în evaluările pe care le face um, EASA. Să nu mai vorbim și despre um, agenția care se ocupă de securitatea aeriană. Deci nu puteți așa să reduceți personalul um, cu 1%, 5%. Să nu uităm că, de exemplu, cei care se ocupă de securitatea aeriană deja sunt prea puțini la număr. Dacă îi reduceți și mai mult, uh, cum, cum se vor descurca? În urmă cu 14 zile am discutat aici despre Europol. Anul trecut am promis Europolului o uh, creștere a efectivului uh, cu 70-80 um, de persoane. Uh, și ni s-a spus, avem nevoie de aceste persoane în plus, pentru că Europolul acum are de desfășurat activități nu numai în Europa, ci se ducă și în Libia, în Iordania, în Siria, trebuie să fie prezenți în Turcia. Deci, cineva care lucrează la Europol trebuie să uh, poată să fie multivalent, trebuie format. Toate aceste lucruri costă destul de mult. Și știind că vorbim despre mărirea bugetară pentru agenția Europol, cum poți să le impui și o reducere a personalului? Cum poți pe de o parte să-i dai mai mulți bani și pe de altă parte să-i spui că trebuie să dea afară oameni. Să nu uităm că sunt agenții precum Europolul și altele care uh, uh, au o misiune bine determinată, sunt foarte importante, nu pot să fie tratate la fel ca celelalte. V-am spus ieri, am vizitat CDFOB. Ei au 91 de angajați. Dar îmi vine să râd, sincer, îmi vine să râd. Aici Uh, se organizează trainingul pentru toată Europa. Aceste analize pe care le face CDFOP-ul sunt utile pentru toate statele membre și noi nici măcar nu suntem în stare să garantăm un număr suficient de angajați pentru aceste agenții pentru care să ducă la bun sfârșit misiunile pe care tot instituțiile europene uh, le-au încredințat. Știți cine sunt autorii Europasului? Știți cine a făcut uh, toată munca de analiză? Vă rog să nu vă enervați împotriva mea. În 2004, când Republica Cehă a intrat în UE, se spunea că agențiile care aș avea sediul în Europa Occidentală, încetul cu încetul, vor ajunge și în Europa de Est. Vă rog să nu mă întrerupeți, mai dați-mi un minut, spune vorbitorul. Deci s-a vorbit, de exemplu, uh, despre faptul că agențiile care acum sunt uh, în Anglia ar trebui să ajungă în Franța sau în Germania. Dar câte agenții sunt în Bulgaria sau în România sau în Slovacia? Zero. Încă un lucru, domnilor și domnilor deputați. E chiar ultimul lucru pe care vreau să spun, domnule președinte. Data trecută am vorbit despre rolul de coordonare uh, pe care îl au agențiile. Agențiile pot să facă economii, deja uh, economisesc destul de mulți bani, dar trebuie să le permitem să creeze un organ central, un organ care să fie înca, capabil să coordoneze mai bine activitățile agențiilor. Și așa veți avea și economii. Președintele, Vă rog frumos să fiți cât mai concis cu putință, pentru că dezbaterea va dura mai mult decât se aștepta. Domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mă bucur foarte mult că în ultima vreme am vorbit mai des despre anumite subiecte de specialitate și am ajuns să discutăm uh, în detaliu. Acesta este un semn bun, să discutăm principial. Însă, trebuie să spun că am rămas fără cuvinte atunci când am auzit că, pe de o parte, aici, se pun uh, întrebări referitoare la modul de organizare al Uniunii de Europene și că totul vrea să fie adus uh, sub uh, acoperișul politicii de coeziune. Asta nu se poate. Ori este nevoie de anumite organizații și atunci trebuie să mă gândesc cât de mari sunt și unde este cel mai potrivit să fie sediul lor. Și punct. Și apoi, dacă dorim uh, promovarea anumitor regiuni, și sigur că există bune motive pentru asta, dar asta nu are nimic de a face cu organizarea Uniunii Europene. Pentru că nu putem să amestecăm lucrurile. Dacă facem asta, nu ne găsim pe drumul bun și nu poate să funcționeze lucrurile așa. Și de aici dilema pe care o avem în discuție. De aceea vreau să uh, mă refer și la alte lucruri. Pentru că în permanență trebuie să ne întrebăm dacă dorim această ever closer union. Dacă vrem să ne apropiem tot mai mult, să avem tot mai multe competențe, pentru că asta ar însemna că avem nevoie de mai mult personal și automat de mai multe agenții. Și tocmai această agenție ne arată care sunt problemele. Nu am ajuns atât de departe în Uniunea Europeană, astfel încât să organizăm totul uh, dintr-o singură lovitură și atât de armonios. De aceea, mai întâi, ar trebui să vedem ce poate face Uniunea Europeană bine, ce poate face mai bine decât statele membre individuale. Sunt multe lucruri, dar ceea ce nu poate face trebuie dat înapoi. Și în felul acesta ieșim din dilema noastră. Și cred că aceasta este soluția pentru mai multă eficiență și pentru o organizație bună. Domnule Gaier, vă susțin, susțin propunerea dumneavoastră și sper că nu veți ajunge sub presiune în uh, grupul noastră politic atunci când veți face o astfel de propunere. Vedeți câte convergențe Europa ne unește. Vreau să salut un grup din partea Consiliului Regional din Bretania, care sunt invitați de doamna Toma și pe care îi salut și nume propriu, pentru că, precum Madame Toma, sunt ales într-o circumscripție electorală din care face parte și regiunea Bretania. Domnul Von. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mie mi se pare că locul în care se află agențiile suscită mai multe dezbateri decât uh, merită. Știți însă acum că mai multe agenții a căror sediu se află în Regatul Unit vor trebui să fie transferate și pentru noi este un cost mare de plătit pentru că uh, există mm, foarte mulți oameni care își vor pierde locul de muncă. Uh, și să știți că noi ne vom uh, lupta, deși uh, <laughs> urez mult succes um, orașelor care vor primi aceste agenții pentru că ele totuși reprezintă niște costuri. În ceea ce privește finanțarea agențiilor, um, eu lucrez și la Comisia de Control Bugetar. Acolo am organizat un uh, atelier ca să vedem diferitele modalități de finanțare a agențiilor. Cele care se pot autofinanța, printr-un sistem de taxe, de redevanțe și cele care nu au cum să se autofinanțeze. Și, sincer, nu există un model universal. Eu cred, dragi colegi, că nu trebuie să Um, fiți atât de ezitanți. Există aturi atunci când anumite agenții se pot autofinanța pentru că vor putea să-și mărească bugetul, vor putea să fie mai eficiente, vor putea să facă mai multe pentru că vor putea să a, um, strângă mai mulți bani. Dar trebuie să tratați fiecare agenție în parte, să judecați de la caz la caz, să vedeți dacă um, cheltuielile sunt transparente în fiecare dintre aceste agenții, dacă se poate genera un surplus bugetar, și ce se întâmplă cu respectivul surplus? Uh, este transferat de la un an la altul? Este rambursat? Să vedeți în ce măsură lucrează cu experți sau doar cu propriilor angajați, dar oricum concluzia este că pentru fiecare agenție trebuie analizată finanțarea um, aparte și să vedeți ce este mai bine pentru interesul public. Si, merci. Mulțumesc. Peut-être que la Commission pourrait brièvement à cette heure avant. Știu că Deja am ajuns la ora avansată a dimineții, dar aș vrea acum să cer impresia comisiei. Eu particip a treia oară la o întâlnire despre agenții și eu am senzația că ne tot repetăm, ceea ce înseamnă că comisia nu reușește să ia o decizie. Cum se face că încă nu s-au luat hotărârile care se impun pentru a uh, rezolva toate defectele pe care noi le constatăm. Buget ineficient, funcționare neadecvată și așa mai departe. Doriți să vorbiți? Vă rog. Comisia. Poate că am să încep prin a vă comunica câteva cifre și sper că membrii uh, comisiei se vor uita la ele în proiectul de buget pentru 2018. Există, da, Sunt de acord cu ce a spus uh, comisarul meu. 2018 este ultimul an în care se mai reduce personalul agențiilor. E clar acest lucru. În proiectul de buget pe anul 2018, Comisia a făcut o propunere care, de fapt, uh, uh, pune capăt acestei politici de 5% procent de reducere a personalului pentru toate agențiile. Și apoi, punct, nu vom mai cere agențiilor să-și educă personalul după anul 2018. Cum facem această reducere a numărului de angajați din agenții? Ar fi trebuit să reducem uh, timp de 5 ani cu uh, 254 de persoane. Uh, um, angajații din la toate agențiile, dar de fapt avem un, un, un plus de 754 de angajați, ceea ce înseamnă că în loc să reducem cu 5% în fiecare an, am ajuns uh, per total la o creștere cu 7% a angajaților agențiilor. Cum se explică această diferență? Băi, în primul rând, din cauza crizei imigranților. Autoritatea bugetară a acceptat în ultimii 5 ani ca pentru anumite agenții numărul angajaților să crească cu 522 de posturi, ceea ce înseamnă Frontex 273, EASO plus 157 și altele. Din motive de securitate, autoritatea bugetară la propunerea comisiei a acceptat o, o mărire cu 91 de posturi Uh, față de ținta inițială de reducere a numărului de angajați. Toate aceste posturi au fost create pentru Europol. Cea de-a treia componentă este proiectul pilot pentru veniturile um, agenției EASA. Testăm în ce măsură putem să lăsăm uh, uh, numărul angajaților să depindă de uh, cantitatea de muncă pe care o are desfășurat agenția. Este un proiect pilot uh, va fi evaluat de grupul interinstituțional de lucru pe tema agențiilor și avem o creștere prevăzută uh, de 36 de posturi pentru EASA pe anul 2018. Ultima componentă a acestei uh, divergențe față de obiectivele fixate sunt aceste top-up, aceste suplimentări bugetare acceptate de autoritatea bugetară și cum spuneam, concluzia este că în ultimii patru ani, pentru că încă nu am avut conciliere pentru anul 2018, uh, deci per total pentru ultimii patru ani s-a ajuns la surplusul despre care v-am spus. E adevărat, cifrele o dovedesc, că pentru anumite agenții, numărul angajaților a scăzut cu mai mult de 5%. E vorba despre 12 agenții unde uh, numărul angajaților a fost redus cu 10%. În plus, două agenții, două agenții au ajuns nu la 10%, care oricum nu era obiectivul fixat, dar au atins obiectivul de 5% de reducere a numărului de angajați. Deci din 32 de agenții, 14 și-au redus angajații cu 5%. Pentru toate celelalte, din motive uh, foarte justificate pe care comisia le acceptă, ori uh, au angajat uh, mai multă lume sau și-au redus uh, numărul uh, angajaților cu mai mult de 5%. În ceea ce privește agențiile care se finanțează prin redevanțe, există trei de EASA, Agenția pentru Medicamente și uh, um, Agenția ECA și de asemenea e, uh, Alicante și Biroul pentru Varietățile Plantelor care sunt uh, um, autofinanțate și există și alte agenții care sunt finanțate în măsură de 60% din contribuțiile naționale și 40% din bugetul european și unde scopul este să înlocuim contribuțiile naționale pe viitor cu contribuții din partea industriei. Dacă mărim pentru agenții posibilitatea de a colecta fonduri, speze, redevanțe, da, putem să examinăm această opțiune. A fost deja examinată în trecut și în cadrul grupului de lucru interinstituțional. L-am auzit pe domnul Gaier că este pentru acest sistem. Avem însă și o altă responsabilitate față de industrie. Vrem să reducem cât mai mult cheltuielile administrative, deci vrem să supraveghem îndeaproape evoluția acestor costuri ca să nu existe poveri uh, excesive uh, noi pentru industrie, dar pe ansamblu eu cred că acolo unde există, sistemul funcționează bine. Vreau să închei, închei vorbim despre sediile agențiilor, orașele unde se află diferitele agenții. Mai mulți membri din această comisie au um, specificat mai multe aspecte problematice. Propunerile Comisiei ar trebui să fie discutate în cadrul recomandărilor pe care le-a făcut grupul de lucru interinstituțional și le va face pe viitor. Comisia este însă gata să vină cu propriile sale idei. Notez că propunerea de a fuziona Europol și CEPOL nu a fost agreată nici de Consiliu, nici de Parlament propunerea de a fuziona cele două uh, sedi a agenției NISA va fi examinată din nou atunci când se va face o propunere pentru revizuirea mandatului acestei agenții pe viitor. Uh, Încheie aici, domnule președinte. Mulțumim pentru aceste precizări. Deci situația va evolu evolua, mai mult ca sigur. Domnule Depre, pe scurt, vă rog. Domnule președinte, n-am să repornesc discuția, prefer să iau cuvântul ulterior. Bine, deci ne revedem la următoarea reuniune despre agenții. Domnul raportor, vedeți că anumite situații trebuie totuși să evolueze și toată lumea a înțeles că la Consiliu se blochează discuțiile. E foarte simplu să creezi agenții, dar aduceți-vă aminte ce greu a fost ca să se creeze 11 noi posturi de judecători la Curtea de Justiție și patru ani au reușit să se uh, să cadă la învoială și până la urmă au creat 28 de posturi de judecători. De ce? Pentru că sunt 28 de state membre. Deci rog raportorul să, nu știu, să comunicăm mai bine. Uneori opinia publică este singura care poate să convingă Consiliul să se miște. Și dacă sunt anomalii, incoerențe, ar fi bine să le facem publice, să arătăm care sunt îngrijorările noastre, pentru că aceste situații să evolueze și să se ia în sfârșit niște decizii. Domnule raportor, vă rog să trageți concluziile. Mulțumesc. Eu uh, doresc să fac două clarificări. Atât agențiile cât uh, nici agențiile, nici eu, nu avem uh, ideea fixă ca fiecare agenție ar putea colecta taxe. Domnul Cechovski a numit câteva agenții unde un astfel de model nu ar putea să funcționeze. Deci, de la bun început, există situația în care multe agenții care oferă servicii pentru instituții nu sunt capabile, din motive ușor de înțeles, să colecteze taxe. Dar unde vorbim despre servicii pentru terți, am spus asta în introducere, introducere și mă refer la industrie, se poate verifica dacă nu există această eventualitate. Celălalt punct pe care doresc să-l subliniez este întrebarea referitoare la distribuție. Pe mine mă interesa să ne referim la contradicția între două linii de argumentare. Principiul uh, distribuției echitabile în întreaga Uniune Europeană și mie mi se pare un principiu important, pe de altă parte, celălalt principiu, justificat de asemenea și discuțiile sunt de asemenea justificate, discuții cu privire la eficiență, fuziuni, uh, sinergii și discuțiile aferente. Și nu cred că putem să ducem această discuție astfel încât argumentele să fie interschimbată la modul aleatoriu, în funcție de principiul care este lezat în momentul respectiv. Jose Manuel și cu mine, în mod normal, suntem uh, trup și suflet în această direcție. Și mă cunoști foarte bine și știi că nu sunt pentru concentrarea tuturor instituțiilor și agențiilor la Bruxelles. Însă, dacă se spune că dorim distribuția aceasta echitabilă în toată Uniunea Europeană, atunci Trebuie ca Parlamentul și această comisie să suporte ca atunci când vine vorba despre redistribuția agențiilor și a sediilor acestora, să se ia niște, niște decizii care pentru unii sunt dificil de digerat. Nu știu dacă cineva din această sală ar spune că dacă EBA, deci uh, Agenția Europeană Uh, bancară și cea pentru medicamente um, sunt transferate din Londra, ele ar trebui musai să ajungă în Slovacia sau România. Cred că um, ar putea, am putea să ne gândim și la alte locuri pentru aceste sedii. De exemplu, putem să ne gândim dacă Agenția Europeană Bancară nu s-ar putea fuziona cu o, o altă autoritate de control financiar, de exemplu. Sigur, Claudia spune în mod justificat nu, dar avem această situație. Care este principiul uh, care să prevaleze? Sigur, uh, peste tot în Uniunea Europeană, da, este un principiu care este bine reprezentat și eu susțin acest principiu. Chiar îndrăznesc să spun că în Portugalia există două agenții. Îndrăznesc să atrag atenția că sunt alte state membre în care au cinci agenții sediul. Și acestea aplică pentru uh, a avea și o a șasea în țara lor. Și trebuie să luăm decizia politică la un moment dat unde tragem linie pentru statul membru respectiv sau pentru altele. Și să spunem, da, Agenția Europeană a Medicamentului ajunge la București sau în, alt, în altă țară unde nu există agenții. Dar sunt principii care se bat cap în cap. Și este un pic anevoios să discutăm așa. De exemplu, dacă sediul unei agenții și eu personal și colegii de la uh, comisie au atras atenția asupra acestui lucru, pentru că a fost această comisie care a decis ca CDFOP, nu, nu CDFOP își cere scuze uh, oratorul, ci Agenția pentru Poliție să fie transferată la Haga pentru a spori sinergiile. Libia a decis altfel, plenul a decis altfel și Consiliul la fel. Și acum agenția a ajuns la Budapesta. Da. Așa s-a întâmplat, s-a respectat principiul distribuției, dar cu siguranță cheltuielile au fost mai mari. Și îmi iau libertatea de a spune că un principiu nu este întotdeauna compatibil cu celălalt. Nous sommes la Commission des budgets. Da, noi suntem aici Comisia pentru Bugete. Așa că trebuie să veghem în așa fel încât fiecare agenție să vină cu o plus valoare. Există o astfel de exigență. Acum am înțeles că fiecare țară ar trebui să aibă măcar câte o agenție. Însă noi trebuie să verificăm faptul că fiecare bănuț cheltuit, cerut de la contribuabilul european, indirect prin intermediul statelor membre, este un bănuț care este bine utilizat pentru bunul, binele public european. Domnule director general, care ați reprezentat agențiile azi dimineață și ați făcut o prezentare, puteți să trageți câteva concluzii cu învățămintele pe care le desprindeți din dezbaterea din această dimineață. Thank you very much, Mr. Chairman. If you allow me, I think... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, au fost discutate aici niște aspecte politice importante, iar noi ca agenție nu putem să interferăm în această discuție cât de multe uh, resurse doriți să alocați unei, uh, unui probleme politice, de exemplu, cum ar fi siguranța alimentară. Noi trebuie să acceptăm aceste lucruri. dar trebuie să vă subliniem faptul că sarcinile pentru a fi rezolvate au nevoie de resurse și dacă nu avem resursele suficiente, nu vom putea uh, livra rezultate. În ceea ce privește sediile și fuziunile, da, aceasta este o chestiune foarte politică, dar ce putem face noi este să încercăm să oferim servicii comune cât de mult posibil, să contrabalansăm, dacă îmi permiteți, dezavantajele acestei distribuiri pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Și vom continua să oferim uh, în continuare servicii comune în domeniul IT-ului, al uh, um, resurselor pentru situații catastrofale și așa mai departe. Facem asta. Este atribuția noastră. Și pentru asta am fost și numiți ca uh, manager la agenții. Și, într-adevăr, putem să facem ceva împreună. Vorbim de guvernanța agențiilor. Pentru aceasta nu avem nevoie de Consiliu. Pentru că este vorba despre modul în care oferim flexibilitate managementului agențiilor, astfel încât ei să utilizeze resursele de care beneficiază în cel mai bun mod posibil. Și nu este cel mai bun mod posibil să numeri uh, directorii agențiilor și să pui un prag cu privire la uh, contractele agențiilor și modul în care se folosesc ei de acestea. Nu în felul acesta se oferă cea mai bună valoare pentru banii investiți. Noi trebuie să ne uh, bazăm pe performanță. Aceasta trebuie să fie abordarea, astfel încât directorul să-și facă treaba. Ceea ce înseamnă să transformă resursele în valoare. Aceasta este treaba noastră. Pentru aceasta am fost numiți și aleși pe o perioadă de 5 ani și dorim să ne asumăm această responsabilitate. Dacă nu ne facem treaba bine, după 5 ani sau chiar înainte, puteți să ne dați afară. Așadar, vă rog, lăsați managementul să-și facă treaba și haideți să schimbăm modul de guvernare, modul în care controlăm inputul și modul în care evaluăm outputul. Să se evalueze rezultatele. Ar fi mai eficient și am putea să facem acest lucru, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc însă pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a discuta astăzi cu dumneavoastră. Director general. Domnule director general, da, înțeleg foarte bine. Guvernația e un punct crucial și ca să fie la cel mai bun nivel, aveți nevoie de o marjă de flexibilitate, de libertate mai mare comparativ cu obiectivele fixate pentru fiecare agenție. Deci cred că, da, va trebui să ne gândim la ceea ce putem face, în așa fel încât să aveți această marjă suplimentară de manevră, mai multă răspundere și să ne asigurăm că există o reală plus valoare în munca depusă de agenții. Ne vom opri aici cu această dezbatere în această dimineață. Vom reveni asupra subiectului cu siguranță ulterior și să sperăm că data viitoare vom constata evoluții pozitive. Mulțumesc reprezentanților agențiilor și acum are cuvântul domnul Depre. Euh, da, modificarea ordinii de zi. Deci, încă o dată, uh, mulțumim reprezentanților agențiilor în această dimineață și acum domnul Dupre. Ne puteți vorbi despre ETIAS. Merci, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Da, să vă explic, nu, ce și cum ETIAS. ETIAS este un nou sistem de informații pe scară largă, care are drept scop să gestioneze un sistem de autorizare prealabilă pentru toți resortisanții din țări terțe care sunt scutiți de vize. Precizez, toți resortisanții țărilor terțe scutiți de vize și aceștia vor trebui să facă o solicitare prealabilă pentru a ști dacă pot să intre pe teritoriul uh, european. E un sistem asemănător cu cel care există deja deocamdată în uh, SUA sau în Australia sau în Canada. Deci, repet, orice resortisant dintr-o țară terță care dorește să intre pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent prin ce modalitate, cu mașina, cu trenul, cu avionul, va trebui să beneficieze de o autorizație prealabilă. În principiu asta s-ar putea să ne sperie. Însă, sistemul acesta va avea o consecință. De fiecare dată când cineva va introduce o solicitare, va fi examinată solicitarea de către o unitate centrală care este uh, actualizat și care ține seama și de solicitările Frontex. În 95 de cazuri 95% din cazuri, persoana care a făcut o solicitare primește un răspuns în 5 secunde. De ce? Pentru că e o persoană care nu pune niciun fel de probleme și poate intra pe teritoriul UE. Dar mai rămân 5% din cazuri. În aceste 5% din cazuri va, va avea loc o analiză pe scurt din partea unității centrale, să vedem dacă e o problemă de nume. Un, dacă sunt, spre exemplu, același nume asemănătoare, cineva care a căutat și are exact același nume cu persoana care a făcut solicitarea. Și în uh, aceste 5% din cazuri, uh, unitățile naționale centrale vor examina solicitările. Pentru că fie unitatea centrală va avea unități naționale și vor analiza problemele. Fie pentru că e vorba de țara de intrare, fie oricum încă nu e definitiv, pentru că încă se discută și la Consiliu și la Comisie, fie în țara care a emis uh, semnalizarea. În fine, în global putem spune că 95% de cazuri fără probleme și 5% tratate individual, de la caz la caz, dar nu de către calculatoare, ci de către agenți, în așa fel încât să analizăm fiecare caz aparte și să căutăm toate informațiile. Acest sistem, pentru că noi suntem Comisia pentru Bugete, e clar că prezintă costuri, vine cu costuri la pachet și costul de instaurare a sistemului este evaluat la 212 milioane de euro. Rotunjesc cu costuri de funcționare, de dezvoltare uh, pentru unitatea centrală și costuri pentru integrarea structurilor, infrastructurilor care există deja în statele membre și uh, alinierea lor cu unitatea centrală și 85 de milioane de costuri de exploatare anuală. Deci, în momentul în care totul va fi instaurat, nu numai că nu o să mai coste nimic, ci mai mult decât atât o să ne permită să îmbunătățim situația și să avem chiar uh, venituri suplimentare. Odată ce sistemul va fi lansat, va fi perfect autonom din punct de vedere financiar. Mai mult decât atât, există și o divergență de opinii între Consiliu și Comisie și noi, și anume dacă aceste redevențe vor fi considerate drept rețete venituri interne sau externe, pentru că ar putea fi prelungite fără un document aferent. Propunerea mea față de acest sistem din punct de vedere bugetar. 1. Având în vedere că statele membre pot avea anumite costuri, costuri de funcționare pentru întregul sistem, eu sunt de acord că aceste costuri de exploatare a unităților la nivel național să poată fi asumate în cadrul programelor naționale care sunt finanțate de către Fondul pentru Securitate Internă, deci ca să ușurăm povara pentru statele membre. În al doilea rând, și aici lucrurile se complică. De fapt, Comisia propune ca fiecare solicitare de autorizație prealabilă care în propunerea comisiei ar trebui să dureze 5 ani. Deci când faci o solicitare, o faci odată și e valabilă timp de 5 ani și costă 5 euro. Eu sunt de părere că nu e problemă pe fond, dar e un impact bugetar aici, am să vă explic durata acestei autorizații uh, prealabile ar trebui să fie doar de trei ani. De ce? Pentru că, având în vedere evenimentele problematice pe care le cunoaștem la nivel de securitate, sunt oameni care repede sunt radicalizați. Și cred eu că o durată de 5 ani e o durată prea mare din punct de vedere al uh, Uh, necesității de a reevalua situația. De aceea cred eu că și costul pentru aceste autorizații ar trebui să fie de 10 euro și nu de 5. Și am să vă explic cât, ce beneficii ar însemna acest lucru. Dacă vă uitați la sistemul care există în alte țări, ce observăm? Observăm că în SUA o autorizație prealabilă costă 14 euro pentru 2 ani, deci 7 euro pe an pentru fiecare solicitare. Australia e 16 euro pe an. Și dacă așteptați ce propun eu, și anume 10 euro pe 3 ani, ar însemna 3,33 euro pe an pentru fiecare solicitare. Acum, care ar fi beneficiile dacă am accepta acest mecanism pe care vi-l propun? Având în vedere că există 39 de milioane de persoane pe an vă imaginați, nu? E o evaluare făcută de comisie. Asta ar însemna mai mult sau mai puțin o sumă importantă pe care o putem astfel colecta. Eu aș propune ca orice depășire a venitorilor care în continuare va fi disponibilă după uh, scăderea costurilor uh, operative și de mentenanță, să fie utilizate pentru gestiunea frontierelor comune a uh, Uniunii Europene, pentru că e o problemă care se leagă de frontiere. Și având în vedere că propun un cost mai mare de 10 euro, eu propun ca anumite categorii, ca și compensație, să beneficieze de scutiri. Spre exemplu, eu aș cere ca studenții și profesorii care vin în spațiul Schengen, profesorii și studenții, să fie scutiți de costurile acestea ale autorizației. Același lucru e valabil pentru cercetători și pentru reprezentanții ONG-urilor când vin pe teritoriul Uniunii Europene. Și, de asemenea, îmi doresc să aliniem această scutire de costuri pentru copii până la vârsta de 12 ani. Dacă nu mă înșel, asta e prevăzut deja și în sistemul pentru vize. Deci mă gândesc că n-ar fi bine să avem două reguli diferite. Uh, în ceea ce privește cei care trebuie să aibă vize, să beneficieze de vize sau cei care sunt scutiți. Iată, domnule președinte, în concluzie, pe scurt, sunt pentru acest sistem, deși nu suntem competenți pe fond aici, și, în al doilea rând, v-am explicat ce înseamnă sistemul, cât o să coste și, uh, în al patrulea rând, propun anumite modificări, pentru că eu cred că sunt în interesul uh, nostru, atât la nivel bugetar cât și la nivel de securitate. Iată, domnule președinte, ceea ce doream să spun deocamdată. Mulțumesc, domnule raportor. Da, lucrurile sunt perfect clare și acum am să-i rog pe... Domnule președinte, n-am auzit. Cât o să coste la bugetul uh, Uniunii Europene? 212 milioane investiții și 85 de milioane cheltuieli uh, de funcționare. Deci pe an. Intervenție fără microfon. Dar o să avem mai multe sute de milioane de beneficii. Deci, dacă aveți 39 de milioane de solicitări, ori 10 euro, ajungem la 390 de milioane minus cercetători, minus profesori, minus studenți, minus copii. Dar mai putea să adăugăm și ucenici aici, nu? Și are acum cuvântul domnul Sarvama, care este raportor uh, din umbră din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim raportorului, domnului Dupre. Vă mulțumesc foarte mult pentru avizul dumneavoastră. Gerard, sunt bucuros să-ți spun că suntem de acord în ceea ce privește punctele cele mai importante. Mă întreb însă de ce Comisia dorește să fie atât de modestă în ceea ce privește banii pentru că cu toții putem să vedem la un simplu calcul că aceasta nu va fi o mașină de produs bani. Dar cred că ar trebui cel puțin să acoperim costurile. Și dacă este să ne uităm la ceea ce fac alte țări, cred că este absolut corect să punem uh, suma undeva la 10 euro. Iar dacă vorbim despre un ciclu de trei ani, acesta va încetini la un moment dat și, așa cum a spus domnul președinte, este greu de spus exact despre câți bani vorbim care vor intra. Dar, uh, sigur, uh, nu vor fi resurse proprii în orice caz. Aceste schimbări sunt importante pentru propunerea Comisiei. De asemenea, apreciez amendamentele dumneavoastră de uh, respingere a taxei. Este important acest mesaj către uh, profesori, studenți, cercetători. Dar am câteva întrebări. Autorizația de călătorie pentru aceste grupuri de persoane ar fi validă pentru 3 ani sau care va fi intervalul de timp, pentru că mi se pare aici că există o lacună de siguranță. Să spunem, studenții sau cei care lucrează la ONG-uri, dacă ei au acest ciclu de trei ani în care nu trebuie să plătească, dar cei de la ONG-uri își schimbă locul de muncă în mod constant. Deci trebuie să fim atenți în această privință și să avem un sistem care să funcționeze foarte bine. Atât formal, cât și din alte puncte de vedere. Forma trebuie să poată fi schimbată astfel încât uh, să fim siguri că persoanele vizate fac parte din categoriile respective și trebuie să fim de asemenea atenți cum uh, funcționează și cum gestionăm acest sistem. Mulțumesc! Mulțumesc! și din partea grupului socialiști și Democraților, doamna Țapa. Dragi colegi, îi mulțumesc și raportorului pentru prezentarea proiectului de aviz privind uh, regulamentul ETIAS. Consider că scopul nostru comun este de a ne asigura că sistemul ETIAS va funcționa fără probleme. Acesta, să spunem, este primul uh, obiectiv pe care îl avem așa cum uh, este prevăzut și în uh, justificările prezentate de Comisia Europeană. În al doilea rând, aș dori să vă informez că am luat uh, act de modificările propuse în proiectul de aviz, printre care consider că cele mai importante ar fi modul în care trebuie utilizate veniturile generate de plata taxelor pentru obținerea autorizației de călătorie, dar și redirecționarea fondurilor rămase după acoperirea costurilor impuse de ETIAS cu toate acestea există și alte aspecte care necesită o atenție deosebită și care vor fi reflectate în detaliu prin amendamentele depuse de grupul sd. în primul rând trebuie să abordăm problema categoriilor de solicitanți și determinarea vârstei limită pentru persoanele scutite de plata taxei și precum și cuantumul acestei taxe pentru autorizația de călătorie. Într adevăr, Comisia propune 5, dumneavoastră ați venit cu propunerea de 10 euro. Trebuie să ne gândim care este cea mai avantajoasă propunere atât pentru bugetul Uniunii Europene, dar cât și pentru a facilita, să spunem, autorizația de călătorie a persoanelor terțe în Uniunea Europeană și de asemenea același lucru este valabil și în cazul uh, perioadei uh, pe uh, perioadei în care această autorizație este valabilă, între cinci și trei ani, cele două propuneri, propunerea Comisiei și propunerea dumneavoastră. Ca o paranteză, aș dori să, să reamintesc uh, faptul că revizuirea acquis-ului Schengen cu scopul îmbunătățirii și simplificării acestuia este foarte oportună, mai ales în contextul în care România și Bulgaria îndeplinesc toate criteriile de aderare la aceasta și, după cum am spus în repetate rânduri chiar și aici în Comisia de Bugete, cred că avem nevoie de un schengen puternic care să cuprindă toate statele membre și cred că și în acest sens ar ajuta la o mai bună funcționare a sistemului etias totodată și în calitate de membru plin al comisiei tran dar și uh, de copreședinte al unui intergrup pentru susținerea turismului european aici în parlamentul european aș dori să adaug faptul că este foarte important să ținem cont și de implicațiile directe și indirecte pe care această propunere de regulament le ar putea avea asupra turismului și atragerii de turiști la nivel european. Consider că trebuie să luăm în considerare cu atenție cuantumul taxei pe care o aplicăm, dar și cât de des solicităm persoanelor să treacă prin procedura de screening și de profilare. În acest sens, la nivelul Uniunii Europene, trebuie să ne asigurăm că toate datele solicitate din partea Uh, acestor cetățeni sunt proporționale cu scopul nostru și că nu interferăm cu drepturile fundamentale ale omului dreptul la confidențialitate sau protecția datelor. prioritatea noastră trebuie să rămână totuși asigurarea unei experiențe turistice cât mai pozitive pentru toți cei care doresc să viziteze europa fie în interes pur uh, turistic fie în interes de business fie în interes profesional sau pentru studii. de asemenea ne dorim ca europa să rămână pe primul loc în topul destinațiilor turistice în pofida unei mari concurențe care există cu alte piețe de pe glob cum ar fi asia de sud america latină prin urmare trebuie să avem în vedere faptul că există riscul ca turismul european să fie afectat în situația în care luăm unele decizii în dezavantajul acestei industrii. de exemplu trebuie să evităm generarea de experiențe negative pentru turiștii din țările terțe cum ar fi durata prea mare de acordare a autorizației sau solicitarea în prealabil a unei liste prea lungi de documente. aceste precondiții consider că ar putea avea un impact puternic asupra deciziei turiștilor de a alege europa ca noua destinație turistică. Um, cred că este importantă, uh, poate nu pare atât de evidentă în sensul uh, discuției pe care o avem în Comisia de Bugete, dar cred că această pledoarie pentru a facilita turismul european este importantă în condițiile în care contribuția indirectă a turismului la economia europeană este de 10% din PIB-ul Uniunii Europene și, de asemenea, creează în Europa 25 de, 25 de milioane de locuri de muncă deci, în concluzie, cu siguranță toate aceste mențiuni pe care le-am făcut se vor regăsi în amendamentele grupului social-democrat și cred că vom avea o colaborare foarte bună pentru adoptarea avizului pe regulamentul ETIAS. Mulțumesc frumos! Intervenție fără microfon. Nu mai văd niciun alt raportor din umbră prezent în sală. Îi rog pe colegii care doresc să ia cuvântul acum să o facă, nu? Comisia are observații de făcut? Thank you, Chair, and uh, thank you to Mr. Depri. Support of the Commission. Mulțumesc, domnului Dupre, pentru sprijinul acordat uh, propunerii Comisiei. În primul rând, pentru a clarifica Combien... O întrebare. Cât va costa uh, cât va costa uh, prelevarea acestei taxe de 5 sau 10 euro? Cât ne va costa? Um, uh, normalement, par... În mod normal este plătit cu cardul, cardul de credit. Deci nu e un cost anume pentru bugetul european. Um, Je peux continuer? Oui, merci. Um, Dacă poți să continui. The cost of the... În ceea ce privește costurile sistemului, așa cum um, a explicat domnul Dupre, vorbim de 85 de milioane anual. Deci, pentru a fi foarte clar, chiar uh, în propunerea comisiei, venitul uh, generat va fi suficient pentru a acoperi costurile sistemului. Vorbim de 39 de milioane de aplicații anual, 5 euro per aplicație, deci vorbim de peste 200 de milioane venit anual pentru a acoperi un uh, cost estimat de 85 uh, de milioane anual, deci mai mult decât dublul. Luăm însă notă de propunerea domnului Dupre de a dubla aceste venituri, ceea ce este un lucru care va trebui discutat la discuțiile tripartite la un moment dat mai târziu. Dacă este o idee bună să continuăm cu exceptarea de la taxă, poate că va fi necesar dacă decizia va fi de a spori costurile per aplicație. Este părerea Comisiei că, în propunerea noastră, costul de 5 euro per aplicație, valabilă pentru 5 ani, nu ar fi prohibitivă și nu ar fi nevoie să acceptăm vreo categorie de la plata acestor taxe. Am notat uh, propunerea raportului de a extinde uh, domeniul de aplicare și mulțumim domnului Dupre pentru sprijinul acordat în ceea ce privește propunerea comisiei că ar trebui să fie uh, venituri alocate extern. Consiliul pare a nu accepta acest lucru în acest moment, dar este important pentru noi să știm că beneficiem de sprijinul dumneavoastră. Sigur că examinăm ideea de a alergi domeniul de aplicare, de asemenea un lucru care ar putea să fie discutat. Și cred că cu acesta îmi închei comentariile. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Domnule Depre, concluzia pentru astăzi. Da, domnule președinte, vreau să mulțumesc colegilor care au luat cuvântul. Aș vrea să fac o precizare în atenția domnului Țapardel și, într-o anumită măsură, și în atenția domnului Sarvama că eu m-am limitat la aspectele bugetare. Dumneavoastră ați vorbit despre multe elemente cu care sunt de acord și pentru că sunt raportor de aviz și Comisia Libe, acolo am să fac propunerile și amendamentele. Vreau să adresez mulțumiri și domnului Sarvama. Dacă am înțeles bine, 10 euro pe o durată de 3 ani, ați putea să acceptați această idee și ați spus niște întrebări pertinente ce privește durata scutirii da, nu m-am gândit deocamdată. Uh, promit să... Da, pe președintele spune, pe păi, un student nu rămâne student de trei ani de zile uneori. Da, dar când ai autorizație de călătorie înainte de o anumită dată și ai 18 ani, trei ani mai târziu ai 21 de ani, deci nu se schimbă nimic. Poți apară mai multe probleme. În ce o privește pe doamna Țapardel, aștept amendamentele de la dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește proporționalitatea datelor, dar, cum am spus, amendamentele nu pot fi depuse aici, pentru că aici avem doar competență bugetară. Deci, domnule președinte, am să aștept propunerile cu interes uh, de la toți colegii. Vă mulțumesc, pene președintele. Precizez că amendamentele trebuie să fie depuse cel mai târziu pe 19 iulie la orele 12 în ideea că vom uh, vota pe 30 și 31 august la Comisia de Bugete și în septembrie Comisia Libe, care este competentă pe fond, va trebui să-și adopte poziția. Mulțumesc, mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră, mulțumesc și raportorului Gerard Pre. Acum îl invit pe domnul Sarvama.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 Ah domnul Manca are o problemă. Și dacă domnul Sarvama nu are nimic împotrivă, îi dăm mai întâi cuvântul domnului Manca, care apoi trebuie să plece, ca să ne vorbească despre controlul și evaluarea eficacității garanțiilor pentru tineri. Aveți cuvântul, domnule Manca. Председателя, кой da, mai panului Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc și eu, domnului Savarma, pentru că am această posibilitate de a aborda acest subiect. Obiectivul garanției pentru tineri este o activitate cât mai prețioasă, cât mai bună, de care să beneficieze toți uh, tinerii. De asemenea, formare, dezvoltare continuă, uh, locuri uh, în care se desfășoare experiența practică, la patru luni după părăsirea uh, formărilor uh, clasice, tradiționale, respectiv după ce apare uh, situația de șomaj. Situația ocupării tinerilor, mulți dintre ei uh, nu se găsesc în uh, măsuri de formare, mulți nu au un loc de muncă și trebuie să vedem care ar fi costurile toate aceste persoane care se găsesc într-o astfel de situație pot fi incluși în acest program. Au fost desfășurate mai multe studii, iar uh, Organizația Internațională pentru Muncă vorbește de costuri uh, de 64 de milioane de euro, iar conform Eurofund vorbim de 50,6 miliarde de euro anual costuri estimate. Dacă este să ne gândim la suma totală a FSE, dedicată pentru această inițiativă pentru ocuparea tinerilor în cele 27 uh, de state membre. Vorbim de 86 miliarde de euro în intervalul 2014-2020 ceea ce înseamnă că acești bani nu sunt suficienți pentru a acoperi nevoile totale. Obiectivul garanției pentru tineri este să sporească capacitățile, capacitatea de angajare a tinerilor, astfel încât aceștia să-și găsească un loc de muncă pe termen lung pe piața muncii. Conform uh, recomandărilor Consiliului, măsurile din uh, programul acesta ar trebui să rezolve problema discrepanței. Discrepanță între oferta de calificare și cerere astfel încât capacitățile tinerilor care caută un loc de muncă să uh, fie uh, corespunzătoare nevoilor de pe piață. Cu cât sunt mai îndepărtate persoanele respective de piața muncii, cu atât costurile sunt mai mari și este mai greu ca ele să fie integrate pe piața muncii. Acest grup este foarte eterogen și calculele curții de conturi arată că în statele membre care au fost uh, evaluate, acești parametri nu sunt uh, evaluați uh, suficient. Deci vorbim aici despre discrepanța respectivă între ofertă și cerere. Într-adevăr, populația persoanelor care caută un loc de muncă în rândul tinerilor a scăzut. Dar asta nu înseamnă că uh, avem mai mulți tineri pe piața de muncă sau că s-au integrat și și-au găsit un loc de muncă. Nu. Acești tineri mai degrabă tind să rămână o perioadă mai îndelungată în procesul de educare, de formare și amână intrarea pe piața muncii pentru un moment mai uh, târziu din timp, când uh, economia se va fi redresat ceva mai bine. Trebuie de asemenea spus că auditul Curții de Conturi a stabilit că termenul celor patru luni în statele membre care au fost uh, supravegheate nu a putut să fie respectat. În plus, statele membre au avut probleme și cu monitorizarea situațiilor individuale ale tinerilor în uh, cursul acestui proces. O definiție a muncii valoroase joacă de asemenea un rol important. Dacă este să ne uităm la anumite țări, spre exemplu Croația, în programele acestor țări se prezintă faptul că garanția pentru tineri se referă în special la persoanele care au o astfel de nevoie și care uh, sunt preluați cu ușurință în program. Iar șomerii pe termen lung din rândul tinerilor uh, Finanțarea alocată pentru aceștia este amânată pentru mai târziu. Deci mai întâi sunt uh, plasați cei cu șanse mai bune de a fi integrați pe piața muncii și abia ulterior uh, șomerii pe termen lung. Asta voiam să subliniez și în concluziile mele. Din uh, cifre reiese că persoanele care au profitat cel mai mult de garanția pentru tineri au fost tocmai cei care aveau cea mai bună calificare. Cele șapte țări care au fost uh, controlate de către Curtea de Conturi, ei bine, în aceste șapte state membre au fost înregistrate câteva progrese în contextul acestui program care a fost aplicat. Cu toate acestea, recomandările Consiliului nu au fost uh, respectate întru totul, iar uh, așteptările nu au fost îndeplinite întru totul. Obiectivul celor patru luni, uh, acest termen nu a fost respectat. În 2014, la 70% rezultate pozitive, s-au respectat cele patru luni, dar mai târziu situația s-a înrăutățit, iar în 2015 media s-a plasat numai la 59%. De aceea, Comisia recomandă ca statele membre să găsească niște strategii astfel încât uh, populația care se încadrează în această categorie să fie înregistrată. Deci este nevoie de o strategie care să conțină niște obiective anuale concrete, măsurabile și de asemenea uh, să existe uh, planuri de acțiune pentru a putea implementa măsurile care au fost luate. Sunt de acord cu Comisia că cei care stau departe de piața muncii o perioadă mai îndelungată ar trebui de asemenea să fie susținuți. Și statele membre ar trebui să aibă o uh, idee generală cu privire la costuri, astfel încât costurile generale pentru uh, acest program, inițiativa, respectiv garanția pentru tineri, să fie evaluate și estimate corect. Apoi, trebuie stabilite priorități. Comisia spune că statele membre ar trebui să trateze prioritar acele măsuri, respectiv să le financeze, pe acelea care sunt cele mai abordabile, cele mai accesibile. Deci, măsurile cele mai simple, respectiv persoanele care pot fi ocupate cel mai ușor, ar trebui să fie uh, implicate în program în primul rând, pentru că în felul acesta se obțin economii care pot fi folosite ulterior pentru șomerii pe termen lung. Da, cu toții suntem de acord cu faptul că șomerii pe termen lung au nevoie de mai multă susținere, dar poate că este vorba despre un grup mai mic și uh, dacă, este, dacă bani mai mulți sunt cheltuiți pentru promovarea unui grup mai mic, atunci poate că pierdem șansa de a-i ajuta pe cei care ar putea găsi mai ușor un loc de muncă. Ar trebui identificate de asemenea criterii prin uh, intermediul comisiei care să lucreze împreună cu EMCO, astfel încât ofertele bune, de calitate, să poată fi evaluate în mod corespunzător. Ce înseamnă ofertă de calitate? Aceasta este o ofertă care corespunde uh, profilului participantului și, de asemenea, răspunde la nevoile care sunt identificate pe piața muncii inițiativa pentru tineri uh, și evaluarea acesteia încă nu poate fi făcută, dar trebuie spus că obiectivele principale au fost deja atinse. Ocuparea tinerilor este în centrul deciziilor uh, politice în statele membre și asta este important. Un alt aspect important este faptul că există mijloace noi care ar trebui să fie utilizate și flexibilitatea nu este suficientă. Este nevoie de resurse și mijloace noi. Domnule președinte, aș putea să mai vorbesc uh, mult despre acest subiect, însă trebuie să spun că trebuie să ne aplicăm în continuare asupra acestui subiect. Situația din 2015 nu se poate repeta. Atunci am vorbit despre bugetul 2016, iar Parlamentul a obținut o un angajament suplimentar pentru finanțarea garanției pentru tineri, dar Consiliul nu a fost de acord. Ei au vrut să evalueze mai întâi situația, iar uh, evaluarea a durat un an de zile și am pierdut o grămadă de timp. De aceea, doresc să spun un lucru și anume că Există acum 500 uh, de milioane de euro suplimentari pentru angajamente în uh, ceea ce privește promovarea tinerilor. Mulțumesc! O raportă... Mulțumesc! Am să dau cuvântul raportorilor din umbră prezent. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc în primul rând domnului Manca pentru această prezentare detaliată și trebuie să recunosc că dacă este să citim acest titlu aici, uh, Garanția pentru tineri, Știm cu toții că este vorba despre o educație bună pentru tineri și lupta uh, pentru locuri de muncă în rândul tinerilor. Și atunci uh, nu putem spune cu inima deschisă, da, uh, aici dăm totul. Cu toate acestea, vă rog să-mi permiteți să um, exprim câteva cuvinte critice. Pentru că tocmai astăzi ne-am dat seama că, odată în plus, că detaliile sunt foarte importante și nu tot ceea ce sună bine dă rezultate bune am văzut că pentru toate competențele pe care le are Uniunea Europeană, respectiv le reclamă, avem nevoie de personal, de prevederi, de o monitorizare și controle corespunzătoare. Cu alte cuvinte, birocrație. Și doresc să adresez încă o dată întrebarea dacă nu ar avea totuși sens ca tocmai astfel de măsuri să fie gândite. Uniunea Europeană trebuie să fie competentă pentru toată, pentru tot teritoriul Uniunii Europene în această direcție? Pentru că sunt anumite state care, prin experiența lor administrativă și puterea economică, nu au ajuns atât de departe în comparație cu alte state care abia acum aderă la Uniunea Europeană. Și poate că acestea ar, acestea ar merita ajutate. Dar haideți să ne gândim la state precum Franța, Italia, Germania. E bine, oricât m-aș strădui, nu pot să-mi imaginez unde se găsește valoarea adăugată pentru aceste țări dacă se implementează o măsură a Uniunii Europene care vizează distribuția banilor. Deci nu putem să complicăm lucrurile. Ar trebui să spunem pur și simplu, luăm banii și uh, distribuim. Dar atunci uh, vin iarăși cu argumentul pe care îl cunosc. De ce să plătească aceste țări către bugetul Uniunii Europene ca să primească banii apoi uh, pe altă cale înapoi? Așadar, cred că ar trebui să ne gândim dacă toate aceste lucruri au sens. Și o ultimă propoziție, tot vorbim despre simptome, dar haideți să vorbim și despre cauze. Cauzele care au dus la acest șomaj uriaș în rândul tinerilor în zona euro. Pentru că moneda euro, aceasta este una dintre cauze și poate ar trebui să discutăm și despre ea. Ah. <laughs> A... Să un diagnostic Asta este un diagnostic personal din partea dumneavoastră. Am terminat cu raportorii din umbră. Domnul Fernandez. Mulțumesc. Am să vorbesc în portugheză. Vreau să mulțumesc uh, pentru intervenția raportorului, domnul Manca, colegul nostru. În ceea ce privește această temă, noi considerăm că Parlamentul European nu are uh, neapărat o uh, competență directă, dar trebuie să facem tot ce putem pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor. Deci, bugetul european trebuie să fie concentrat pe competitivitatea Uniunii Europene, pe promovarea ocupării. Nivelul șomajului în rândul tinerilor trebuie să fie combătut cu diferite programe, trebuie să fim foarte activi. Bugetele naționale trebuie să fie folosite pentru a atinge acest obiectiv. Și am și câteva întrebări. Știți că tinerii uh, sunt des, destul de bine ajutați pentru anumite sectoare, pot să fie sprijiniți până când împlinesc 40 de ani. Deci uh, ar fi bine să avem niște programe uh, care sunt destinate tinerilor de până la 35 de ani, nu doar până la 25, cum este cazul acum. Deci eu cred că garanția pentru tinerete ar trebui să aibă o sferă de aplicare mai mare. Să se spună clar până la ce vârstă aceste persoane sunt considerate eligibile pentru a primi uh, finanțare din acest program. Există și inițiativa pentru ocuparea în rândul tinerilor. Un miliard 200 de mii de euro uh, este suma inclusă în buget statele membre vor veni cu propria lor contribuție sau e vorba despre 1 miliard 200 de mii de euro care uh, vor fi prelevați din bugetul european fără vreo contribuție din partea statelor membre. Banii aceștia vor veni din Fondul Social European sau de unde? Deci cum va funcționa această primă fază a programului uh, Inițiativă pentru Ocuparea Tinerilor? Mulțumesc, nu mai văd pe nimeni altcineva care dorește să ia cuvântul. O observație și din partea mea. Constat că avem o problemă cu șomajul tinerilor. Dar sunt țări în care această problemă nu există și sunt cele unde se practică programele de uh, ucenicie. Germania, cele de jos sau Austria, am putea adăuga și Elveția dacă ar fi membra UE, Luxemburg, de ce nu suntem mai îndrăzneți în ceea ce privește uh, ucenicia? Pentru că 28 de state membre, 28 de legislații diferite în ce privește ucenicii, atunci când acest lucru există, uh, eu cred că am putea să favorizăm și mobilitatea ucenicilor în Europa. Pentru unii ar fi foarte bine să meargă să vadă ce se întâmplă în alte locuri din UE. Și aici Erasmus ar putea să ne ajute. Deci mă întreb, domnule Manca, dacă n-ar fi bine să facem legătura uh, cu aceste programe, să facem ca statele membre să fie mai proactive și să se angajeze pe uh, această cale a uh, învățământului în alternanță și a formării profesionale. Comisia? Aveți ceva de formulat? Nu? <laughs> Domnul Mancă. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za všetky pripomienky. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos pentru toate observațiile. Sunt de acord cu ce a spus domnul Fernandes. Există diferite categorii Uh, de vârstă 21-25 într-un stat membru, în alt stat membru vârsta limita este diferită. Noi vrem să dăm prioritate tinerilor care au mai puțin de 30 de ani. Dacă într-un stat membru uh, avem o anumită categorie de vârstă considerată ca fiind uh, cea eligibilă și plafonul, pragul este diferit într-un alt stat membru, e clar că apar uh, probleme. Dar limita cea mai rag răspândită este cea de 30 de ani. Cel mai important este ca toți tinerii șomeri să beneficieze de informații, să știe că există aceste programe. Și dacă cineva um, știe care are un contract pe durată determinată, să se gândească deja cum se poate uh, pregăti Uh, pentru a-și găsi imediat un alt loc de muncă. În Danemarca, de exemplu, nu au o problemă mare cu șomajul rândul tinerilor, nu pentru că ar fi toate locuri de muncă stabile sau cu contracte pe durată nedeterminată, ci pentru că oamenii sunt formați și pot să um, um, anticipeze ce uh, îi așteaptă dacă vor să facă o schimbare de carieră. Uh, dacă avem aceste grupuri eterogene, să vedem și care sunt finanțările necesare pentru a le da o mână de ajutor. Dar această analiză încă nu o avem, deci trebuie efectuată. Și apoi fiecare țară trebuie să se stabilească prioritățile pentru a folosi uh, prioritățile și resursele. De asemenea, ar trebui să încercăm să facem tot ceea ce este mai bun cu ce resurse avem la dispoziție. Și pentru aceasta este nevoie de durabilitate care merge mână în mână cu o anumită creștere economică. Creșterea economică este alfa și omega uh, dintr-o societate. Nu este vorba numai despre șomaj sau ocupare, ci este o chestiune politică. Pentru că dacă există tineri care sunt șomeri, ei bine, aceste persoane pot pur și simplu să fie pierdute și din punct de vedere politic. De aceea trebuie să îi susținem pe acești tineri, iar Comisia și Consiliul um, trebuie să continue acest proiect. Este important uh, să se investească bani în acest proiect și de acum încolo și uh, măsurile să nu fie finanțate numai parțial, deci uh, să se caute numai soluții parțiale. Mulțumesc, domnule Manca, și acum dau cuvântul domnului Sarvama în ceea ce privește mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare uh, din o cerere din partea Finlandei. Familiar story. We have heard this before. E o poveste bine cunoscută. Finlanda din nou a făcut o cerere pentru mobilizarea fondului. De data aceasta este vorba de uh, 1428 de uh, uh, locuri de muncă pierdute de la Microsoft Mobile și subcontractanți și costul total este de 5,6 milioane de euro, deci contribuția din uh, fond ar fi în jur de 60% din această sumă, adică 3,5 milioane de euro, deci din uh, fondul de ajustare la globalizare. Aceeași veche poveste, pierdere de cote de piață din cauza altor uh, uh, fabricanți de sisteme de operare și transferul operațiunilor în țări cu salarii mai mici. Vreau să subliniez faptul că 92,5% din beneficiari au între uh, 30 și 40 de ani și majoritatea dintre ei au studii superioare, deci e foarte important să sprijinim reintegrarea lor pe piața muncii. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este joia viitoare, 13 iulie la prânz. Și Votul va avea loc la sfârșitul lunii august, ori pe 30, ori pe 31 august. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sarvama. S-a spus tot ce era de spus. Sunt observații, întrebări? Domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu, domnului Savama, pentru acest uh, raport. Și în ce privește acest punct am rezerve. Pentru că Fondul uh, European de Ajustare la Globalizare mi se pare un exemplu uh, care nu este necesar pentru administrația noastră. Vorbim mereu despre acest exemplu concret al firmei Microsoft, care în 2016 a făcut un câștig de 16 miliarde de dolari. au existat înțelegeri cu Finlanda, care a cumpărat acolo o firmă, au fost create locuri de muncă și pentru aceasta au existat subvenții. Iar această firmă, uh, atunci când decide ca acest sediu să fie închis, e bine, trebuie să recunosc că mie mi se pare o cale foarte ieftină ca noi, Uniunea Europeană, să spunem, da, Uniunea Europeană trebuie să intervină pentru măsuri de calificare. Prima măsură ar trebui să fie ca Finlanda, împreună cu Microsoft, să inițieze o procedură rezonabilă, astfel încât Microsoft să participe în mod corespunzător la formarea acestor participa- ă, participanți, acestor persoane implicate. Să arunci totul în cârca Uniunii Europene mi se pare greșit și mi se pare principial greșit ca din acest fond să finanțăm și să centralizăm măsuri care uh, nu au ce căuta în Uniunea Europeană. Aceasta este o competență ce ține de statele membre, iar statele membre trebuie să îi ajute pe cei uh, afectați. Nu este niciun dubiu în această privință, însă această firmă trebuie să își asume responsabilitatea. Bien sûr. Bien sûr, Microsoft fait partie... Da, în mod clar, Microsoft face parte din acele multinaționale care nu plătesc decât puține impozite pe beneficii. Dar uh, dacă există această situație, tocmai pentru că statele membre ale Uniunii Europene sunt suficient de proaste uh, să le ofere acestora uh, tax ruling și să le permită astfel să nu plătească impozite. Când o să da statele membre de, dovadă de inteligență fiscală? Domnul mă vă rog. Da, pentru a răspunde celor spuse de domnul Kölmel, în principiu eu sunt de acord cu dumneavoastră, cu analiza despre care ați uh, vorbit, dar în acest caz anume, și spun asta pentru că, da, bun, uh, unii oameni ar putea să creadă vine din acest stat membru și încearcă să îndulcească prăjitura, dar eu pot să vă spun că personal am vizitat aceste întreprinderi și chiar am încercat să văd cum s-au folosit fondurile. Și trebuie să vă spun că în aceste cazuri este cea mai bună rată input-output pe care am văzut-o vreodată folosindu-se bani europeni. Și pe de altă parte, Microsoft își face munca în acest caz. Negociază Finlanda cu Microsoft. Și un alt lucru pe care vreau să-l spun este că cu câteva fonduri, în acest caz 5 uh, milioane, eu cred că la nivel politic sunt fonduri bine utilizate, pentru că transmitem un semnal uh, despre ceea ce încercăm să facem, ceea ce ne interesează față de cetățeni. Și cred că se merită. Se merită să cheltuim acești bani așa. Asta pot să vă spun pentru a răspunde la întrebările noastre. Merci, monsieur Savama. Monsieur Tarand, vous intervenir rapidement. Si... Da, domnul Tarand, vreați să interveniți pe scurt? Da, vă rog, că avem întârziere. Da, mulțumesc pentru a răspunde domnului Kölmel. Dacă e să ne atacăm niște companii precum Microsoft, avem niște parteneri buni, precum Comisia Europeană care impune niște taxe de licențe imense pentru Microsoft. A fost un acord care a fost încheiat timp de 10 ani. Deci nici măcar nu e vorba de statele membre care ar trebui, asupra cărora ar trebui să dăm, să aruncăm vina, că ar fi fost prea conciliante, nu. Merci. Si vous le voulez bien, nous allons rester. Mulțumesc. Bun, ne vom opri aici. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de o prezentare susținută de comisie referitor la finanțarea Fondului European de Apărare. Aspecte și implicații. Acum, câteva elemente pentru a prezenta contextul. În mod normal, ar trebui să avem la dispoziție o oră ceea ce ar însemna că ne vom încheia munca la 12.40. Dar să știți că avem întârziere, ne cerem scuze și ne cerem scuze și față de interpreți. Reprezentantul Comisiei, Direcția Generală Bugete, domnul Er, va face o prezentare scurtă, concentrându-se pe aspectele bugetare ale Fondului European de Apărare, după care Vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Domnul Alain Alexi, șef al Unității Industriale Direcția Generală Creștere și Direcția Generală Creștere, care conduce dosarul la comisie, va fi în măsură să răspundă la întrebări dacă e necesar. Iar membrii comisiei ITRE, AFET uh, și uh, sede au fost invitați să participe la această ședință. Le urez bun venit! Avem un regulament în ceea ce privește dezvoltarea industrială în domeniul apărării. E un raport atribuit grupului PPE, însă nu știm uh, cine este raportorul. Poate ne va spune domnul Fernandes cine a primit acest raport. Deci mai întâi dau cuvântul domnului Iurel pentru a ne face o prezentare de 10 minute maxim. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să respect uh, timpul acordat. Încep cu o prezentare succintă a Fondului European pentru Apărare ca atare per total și apoi foarte pe scurt, am să revin la propunerea pe care o discutăm și anume elementul cel mai important de discutat astăzi. Fondul European de Apărare există în două părți. Prima o reprezintă cercetarea și e vorba de proiecte de colaborare și de cercetare în domeniul apărării la nivel european și cea de-a doua parte o reprezintă construirea de capacități pentru a susține dezvoltarea capacităților europene comune de apărare, pentru a spări nivelul jos de investiții, pentru a avea programe de apărare și pentru a reduce fragmentarea industriei uh, care există în momentul de față, pentru că deocamdată aceste industrii sunt organizate la nivel național. Deci avem aceste două axe și avem și două ferestre temporale. Avem cadrul financiar multianual actual și cel viitor. Deci sunt două blocuri total diferite de cheltuieli despre care discutăm. În domeniul cercetării, în actualul CFM, după cum știți, avem măsuri pregătitoare pentru apărare, pentru cercetare și aici am prevăzut un buget de 90 de milioane de-a lungul celor trei ani, 2016, 2017 și 2018. Nu am să mă refer în detaliu. Acum, tot la cercetare, dar pentru următorul CFM, nu putem să anticipăm care vor fi deciziile referitor la următorul CFM, însă Comisia propune să avem o cercetare, un program de cercetare în domeniul apărării care să beneficieze mai mult sau mai puțin de 500 de milioane de euro pe an. Deci ceva separat de Orizont 2020. Asta în ceea ce privește cercetarea. Acum, dacă să ne uităm la capacități, aici propunerea Comisiei ar fi să avem, să combinăm contribuții naționale puse la oaltă și suplimentate cu sprijin de la bugetul european. Comisia propune să avem 80% contribuții naționale și 20% din bugetul UE. Și propunem asta atât pentru CFM-ul actual, cât și pentru următorul. Și pentru următorul CFM, deci după 2020, ideea este să avem în total 5 miliarde pe an. Deci cu această repartizare 80%-20%, ar însemna să avem un miliard de la bugetul european pe an. Acum, în ceea ce privește propunerea pe care o discutăm acum și anume actualul cadru financiar multianual și resursele. Comisia a făcut o propunere pentru a crea un fond european de apărare și dezvoltare industrială, un program. Și în acest sens, Comisia a propus o sumă totală de 500 de milioane de la bugetul european pentru perioada 2019-2020. 500 în total din actualul CFM. Deci asta se armonizează din nou cu abordarea generală 80% statele membre, 20% UE. Uh, să avem 2000, uh, să avem contribuții din partea statelor membre și din partea UE pentru un total de 2,5 miliarde. Comisia a propus o um, um, finanțare mixtă, 75% transferuri și 25% bani proaspeți. Iar aceste procente o să vi se pară binecunoscută membrilor comisiei dumneavoastră, pentru că, de fapt, se aliniază și cu alte propuneri pe care le-am făcut în anii precedenți pentru finanțarea noilor programe la capitolul 1. Ia, am propus asta și pentru EFSA 1, am propus asta și pentru EFSI 2 și mai recent am propus această rată, 75% transferuri și 25% bani proaspeți, și pentru Fondul European de Solidaritate, Corpul European de Solidaritate. Deci, propunerea aici pentru programele de dezvoltare industrială și în domeniul apărării merg pe aceeași idee, 75%, 25%. Deci, dintr-un total de 500 de milioane, ar însemna că 125 de milioane Uh, vin de la capitolul 1 marje nealocate și am propune 375 de milioane de transferuri, deci, uh, care corespund cu cele 75% fonduri. Acum, pentru aceste 375 de milioane, ce propune Comisia? Mai întâi, ceea ce vrem să facem, evident, este să respectăm revizuirea la jumătate de mandat a CFM. Această revizuire la jumătate de mandat propune anumite top-up-uri pentru programe, cum ar fi Orizont 2020, transporturi, Erasmus Plus și Cosme. Deci, deci, în cadrul acestei propuneri, n-ar fi logic să facem astfel de, transport, de transferuri de la aceste programe, pentru că și Parlamentul și Consiliul au fost de acord că e nevoie de aceste top-up-uri. Deci, aceste surse de finanțare din capitolul 1 sunt uh, greu de găsit. Și deci, iată că dintr-o dată avem uh, mai puține soluții la îndemână. Așa că facem următoarea propunere către Parlament și Consiliu. Mai întâi, propunem o, un transfer de 125 de milioane din capitolul energie. Da, știu că e greu, o chestiune delicată în această comisie, ca și în lumina negocierilor care sunt în continuare în curs pe FC2, unde și acolo comisia a propus un transfer interalia dar vreau să fie foarte clar, din punct de vedere al Comisiei, există o mare diferență între uh, implementarea CF energie și transporturi. De aceea, și deci nu doar din motive de revizuire la jumătate de mandat, ci și din motive inerente stadiului de implementare, nu am vrut să afectăm transporturile. Dar la nivel de energie, Aici sumele vor crește semnificativ, au crescut semnificativ în ultimii ani de-a lungul CFM-urilor și chiar și după ce am ținut seama de transferurile propuse pentru FC2 și ținând seama și de transferurile propuse pentru acest fond european de apărare, acest program european de apărare, în continuare o să fie o creștere de 36% pentru energie între 2018 și 2019, plus o creștere adițională de 8% pentru 2019 și 2020. Deci, în mod clar, după părerea noastră, există marja de manevră pentru a avea o astfel de propunere. Și, poate din păcate, dar așa stau lucrurile, deocamdată numărul de proiecte pentru granturi în domeniul energetic uh, e mic și proiectele nu sunt la maturitate. Și din propunerile pe care le-am primit până în prezent, acestea au fost uh, subfinanțate. E clar că la domeniul, în domeniul energetic avem o problemă cu aceste proiecte și comparativ cu transporturile. Și dacă e să ne uităm, prin aceste propuneri, la aceste propuneri de finanțare, doar 27% din uh, solicitări au fost într-adevăr uh, utilizate în domeniul energetic. Și asta e un contrast cu transportul, în care aproape 90% din uh, fonduri au fost deja alocate pentru proiecte în curs. Deci, ne-am gândit că din uh, totalul pentru energie ar fi marja de manevră și nu am riscat să întârziem punerea în aplicare sau desfășurarea programelor deja în curs în domeniul energetic. Un al doilea element reprezintă 25 de milioane în domeniul TIC, pentru că acolo există o sinergie de politici sunt deja finanțate proiecte în domeniul cibersecurității și au existat uh, patru apeluri de oferte din 2014 până în prezent pentru un total de 21 de milioane și Comisia consideră că există sinergii clare care există pe de o parte ciberapărarea și pe de altă parte apărarea și securitatea uh, cibernetică la nivel civil. Deci ni s-a părut logic să propunem această sumă limitată de 25 de milioane de euro ca și transfer. Apoi, Restul transferurilor propuse vin din proiecte uh, de amploare, Galileo, Copernicus și așa mai departe, pentru un total de 220 de și 5 de milioane combinat. Galileo, transfer de 135 de milioane, pentru că ni se pare posibil. De ce? Pentru că Galileo beneficiază deja de sume importante de venituri alocate, care sunt bine utilizate, care oferă oarecare libertate ca aceste venituri care vin din partea Norvegiei și a Elveției, care contribuie cu sume importante în fiecare an pentru Galileo, peste sumele prevăzute pentru finanțare și ne-am gândit că aceste venituri alocate oferite de Norvegia și de către Elveția pot fi transferate pentru un total de 135 de milioane, care de fapt reprezintă, dați-mi voie să verific, 1,9% dacă nu mă înșel. Da, 1,9% din uh, uh, suma totală pentru Galileo. Același lucru e valabil și pentru Copernicus, 50 de milioane, sumă modestă, tot așa din venituri alocate și ultimul element din partea ITER, pentru care propunem 80 de milioane. Acestea nu au fost simplu de găsit, aceste 80 de milioane și poate că e la limita a ceea ce putem transfera din acest program în actualul CFM. Dar asta rezultă dintr-o propunere revizuită făcută de către Organizația de Buget pentru ITER în perioada 2017-2020 și ne-am gândit că aceste fonduri pot fi reutilizate pentru fondul de apărare fără să compromitem obligațiile Uniunii Europene față de organizația ITER. Am să mă opresc aici, în așa fel încât să nu vorbesc mai mult decât trebuie și împreună cu colegii mei din Direcția Generală Creștere suntem gata să răspundem la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Merci, monsieur le président. La première question, c'est combien est-ce qu'on a... Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare este ce marj avem deocamdată? A doua întrebare. Când anume instituțiile vor respecta angajamentele pe care și le-au luat. Știți că uh, acordurile te uh, obligă. Niciodată n-am putut să luăm bani din uh, uh, Fondul Social European și la fel și cu Orizont 2020. În procente am prelevat mulți bani pentru FC1 și în propunerea Consiliului și a Comisiei, acum pentru EFSI 2 vor să ia bani tot din SEF și iar vreți să luați bani din uh, uh SEF pentru apărare. Eu sunt pentru această nouă prioritate, dar există și un principiu care trebuie respectat. Noile priorități trebuie să beneficieze de un angajament suplimentar noile priorități trebuie să beneficieze de o finanțare suplimentară. Doresc de asemenea să știu dacă dacă cele 145 de milioane din uh, conectarea, din uh, facilitatea conectarea Europei sunt sub formă de granturi. Deci dacă am înțeles eu bine, sunt toate sunt granturi, nu sunt instrumente financiare. Deci vreau să am această confirmare. Și întrebarea e, după răspunsul pe care sper să-l primesc, ce marjă avem? Și de ce folosim doar 125 de milioane din această marjă? Comisia întotdeauna face o multiplicare a bugetului pentru opinia publică. luăm un miliard din uh, buzunarul stâng și punem în buzunarul drept și spunem că am mărit cu un miliard. Asta este doar un efect de multiplicare. Dar, de fapt, sunt aceiași bani. Ceea ce înseamnă că creăm import, uh, programe noi, dar în detrimentul unor programe vechi importante. Eu nu zic că noul program nu este important, dar acesta trebuie să presupună un efort suplimentar. Și acum pun ultima întrebare. Contribuțiile statelor membre vor ajunge în buget pe ce cale? Care este procedura pentru ca aceste contribuții să ajungă la buget? Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Garzia Rubian. Mulțumesc foarte repede pentru că și eu sunt de acord cu ce a spus Jose Manuel Fernandez. Tot timpul facem același discurs, dar eu vreau să spun, trebuie să repetăm. Am spus de o mie de ori că atunci când ai o nouă prioritate, ai nevoie de fonduri noi, pentru că atunci când facem o programare financiară și avem un buget, este pentru că ținem cont de anumite priorități care au nevoie de fonduri și dacă la mijlocul anului uh, uh, vrem să luăm bani pentru că am creat o nouă prioritate, nu mi se pare logic și pe mine mă miră foarte tare. Nu, nu mă miră. Dar <laughs> vreau să repet că atunci când acest parlament are anumite priorități, niciodată nu se mai mărește bugetul, dar uh, Consiliul uh, este suficient să se așeze în jurul uh, mesei și parcă deschid caseta și găsesc 15 milioane pe aici, 20 de milioane pe acolo și când au creat EFSI, nu știu de câte, timp de câte luni am cerut să nu se ia bani de la alte programe. Și totuși, până la urmă, așa s-a făcut EFSI 1 pentru fiecare euro pe care noi îl obținem pentru prioritățile pe care le fixăm noi Parlamentul, ne luptăm cu dinții la triloguri, dar Consiliului nu-i pasă. Ei spun, păi da, să luăm 50 de milioane de aici, de acolo, ei întotdeauna găsesc banii care le trebuie pentru noi lor priorități, dar nu vreau să mă enervez. Minunat! Domnul Colmen. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cele mai importante argumente au fost uh, numite deja și ținând cont că nu avem timp suficient, uh, nu voi mai spune nimic altceva. Mulțumesc, domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că eu sunt raportor din umbră pentru grupul nostru. Mă alătur întrebărilor puse de domnul Fernandez. Mulțumesc, domnul Tara. Harmony. I will support also Mr. Armonie. Îl sprijin și eu pe domnul Fernandez. Monsieur Finch, qui remplace Monsieur Arnott. Domnul Finch, care înlocuiește pe domnul Arnott. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să întreb Comisia dacă această cifră de 5 miliarde pentru fondul de apărare se bazează și pe contribuția Regatului Unit în următoarea perioadă. Sau dacă vor exista reduceri sau statele membre vor trebui să vină cu finanțare suplimentară pentru a compensa. Merci. Mulțumesc. Continuăm. Domnul Albrecht. Euh, <coughs> Merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații. Suntem siguri ce vrem să facem? Ce se va întâmpla până la urmă cu facilitatea pentru conectarea Europei? Pentru că știu că cu câțiva ani ne-am întrebat uh, dacă chiar aceasta este, această rezervă este necesară. Acum a devenit rezerva pentru orice altă nouă prioritate. Dar dacă tot e o rezervă și tot putem să luăm bani de acolo, păi atunci mai e nevoie de această facilitate sau putem să nu mai includem în buget. Și tot avem uh, suplimentări, suplimentări ale bugetului dar asta mi se pare că nu reduce competența Parlamentului în ce privește bugetul uh, anual. Și acum se lansează din nou dezbaterea. Mm, nu e decizia finală, e ceva ce a fost propus, mi s-a spus de acord, dar trebuie să fie confirmat de procedura anuală. Și mai am o întrebare în ce privește viitorul CFM. Dacă hotărâm astăzi cu privire la nevoile în domeniul securității, cu ce se va întâmpla pe viitor. Cum vom uh, constitui bugetul? Vom avea fonduri proaspete sau nu? Pentru că dacă lansăm metoda acum, nu este un precedent? E un mecanism temporar sau este ceva permanent? Este propunerea Comisiei acum de a avea o prioritate în domeniul apărării? Președintele, eu am înțeles că este vorba despre un miliard pe an începând cu 2021. Doamna Greslă. danke. Ich, ich meine... Mulțumesc. Dacă permitem ca banii să fie trimiși de acolo-acolo, în Germania nu pot să spun că avem experiență bună cu aceasta. Cred că facem o greșeală dacă procedăm așa, pentru că Mă întreb, de ce uh, investim bani europeni într-un uh, sector în care în prezent nu avem niciun fel de competențe? Nu există competențe comunitare în sectorul apărării. Sigur că dorim ca această prioritate să fie uh, promovată, însă nu se poate ca aceste priorități noi să fie finanțate pur și simplu din resursele existente și din prioritățile pe care le avem acum. Cred că facem o eroare foarte mare dacă acceptăm așa ceva și eu ă, nu sunt de acord să facem acest lucru. Dacă avem priorități noi și sarcini noi pentru care nu avem competență, atunci ă, pentru aceasta trebuie să fie alocați bani noi și mi se pare că greșit ca de teamă că nu vom obține niciun fel de competențe pe această direcție, să investim și să oferim bani comunitari în această direcție. Mi se pare o greșeală. Mulțumesc! Gaier. Nici nu știu de unde să încep. Pentru că surpriza și uh, indignarea se combină aici. Sunt indignat de faptul că această comisie și Parlamentul European de ani de zile se luptă pentru consolidarea finanțelor în anumite sectoare. Și de la Consiliu și de la Comisie mi se explică de ce anumite lucruri nu sunt finanțabile. Și iată că vine acest subiect, politica de securitate și apărare și o, începe să fie discutat tot mai mult la Consiliu. E bine, din punct de vedere politic putem să ne arătăm mulțumiți că există anumite sectoare referitoare la care Consiliul poate să cadă de acord. Și atunci creativitatea în găsirea de surse financiare este incredibil de mare, ceea ce mă indignează. Pentru că această ierarhie de obiective deci lucruri care sunt importante pentru cineva și pentru care se face absolut tot ceea ce este posibil, iar lucruri care nu sunt atât de importante uh, și care sunt neglijate uh, din punct de vedere politic, mă cam supără. Și ținând cont de acest context, mă alătur doamnei Gresle înainte de a începe să transferăm bani de colo-colo, hai să mai discutăm și despre alte lucruri. Să discutăm despre prioritățile acestui Parlament, pentru care se pare că nu există bani, și să discutăm despre codecizie. 4 miliarde din uh, statele membre ar trebui uh, alocate pentru această fereastră a fost prevăzut cumva ca acest Parlament în această finanțare combinată de 4 miliarde care să provină din statele membre plus un miliard din bugetul general să participe și să decidă cu privire la uh, structura de conținut înainte să se decidă în această privință nu sunt dispus să mai discut nici măcar o clipă despre aceste lucruri. Pentru că nu doresc să experimentez o situație în care un miliard, despre care nici măcar nu știu dacă îl iau de la statele membre sau uh, pot să-l obțin de la acestea în următorul CFM, e bine, aceștia să dispară din buget iar statele membre să spună, ei bine, Uniunea Europeană nu are competențe în domeniul apărării, despre asta decidem numai noi la nivel interguvernamental. Deci, cum se cheltuiesc banii și pentru ce, este important pentru această comisie. Și înainte să știu ceva despre conținut sau procedură, nu sunt dispus să discut despre asta, să discut despre câți bani să fie uh, investiți către ce fereastră și cum să fie ei uh, structurați. Și ținând cont că există priorități uh, care au fost neglijate, nu cred că voi putea să fiu prea dispus să discut despre transferul la 500 de miliarde, respectiv 374 de miliarde. Așadar, mie această propunere a Comisiei mi se pare o îndrăzneală. Thank you very much for giving me the word. My name is... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Uh, sunt analist de la AFET uh, și membru la SEDE de asemenea. Și aș dori să subliniez uh, încă o dată ceea ce a spus uh, domnul Gaier adineauri. Aceasta este o nouă competență, iar cadrul uh, pentru buget a fost solicitat din partea statelor membre și ei trebuie să contribuie dacă doresc o astfel de schimbare. Însă sunt îngrijorat în primul rând cu privire la situația în care statele membre au decizia în ceea ce privește ce se va întâmpla cu produsele. Nu avem uh, un regim de export al armelor european și uh, nu cred că ar trebui să uh, fim de acord dacă nu putem să uh, fim implicați în procesul decizional și dacă nu putem să ancorăm totul sub uh, umbrela politicii externe a Uniunii Europene. Pentru că nu putem să importăm uh, pur și simplu uh, aceste arme iar dacă totul este cofinanțat de, din bugetul european, uh, Parlamentul European ar trebui să aibă uh, o codecizie aici. Așadar, ar trebui să fim atenți cum uh, investim banii, în ce direcție îi alocăm și să fim vigilenți. Mulțumesc, domnule Salvama. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, cred că ar trebui să facem o distinție cât se poate de clară între două lucruri. Pe de o parte, dacă vorbim de bani noi sau nu, și cine plătește, și, pe de altă parte, de ce ar trebui să avem acest lucru? Acum pleacă toată lumea. Dar poate că unii vor rămâne totuși în sală. au fost uh, voci agresive, precum uh, cea a domnului Gaier. Și sigur că trebuie să fie vorba despre bani noi, pentru că ar uh, beneficia statele membre. Iar statele membre ale Uniunii Europene cheltuie sume mari în apărare. Cheltuieli care uh, nu sunt foarte eficiente. Avem cifre și referințe clare și dacă este să priviți sumele care au fost cheltuite în Europa și în Statele Unite, este oribil ce se întâmplă cu banii europeni. Noi nu creăm locuri de muncă, nu suntem foarte inovatori, nu suntem lideri și nici nu beneficiem în calitate de Uniune și nici ca state membre în comparație cu Statele Unite. Vorbim de 15%. Aceasta este rata. Așadar, sprijin puternic uh, acțiunea Comisiei, pentru că, în acest fel, am putea să investim banii, respectiv să prioritizăm utilizarea banilor noștri. Am uh, crea o imagine de ansamblu. Știm că va exista migrație, știm că e nevoie de securitate. Acestea sunt două priorități de top pe care le analizăm. Deci, întrebarea mea. De ce să nu? Aducem uh, toate ouăle noastre în același coș și să producem mai mult. Și sigur că banii trebuie să vină de la statele membre, că ei sunt beneficiarii. Așadar, argumentația pentru un fond în domeniul apărării este clară. Să utilizăm mai bine banii europeni. Sigur că apare și o a treia întrebare, marea întrebare, referitoare la Uh, prioritățile post-2020. Dar dacă acceptăm că securitatea este una dintre priorități din punct de vedere politic, atunci nu înțeleg de ce să nu eficientizăm acest lucru. Asta este întrebarea mea. Și nu este mandatul Uniunii Europene, dar aici nu vorbim despre apărare comună. Asta este altceva. Pentru că noi nu avem apărare comună. Chiar nu avem. Noi aici vorbim despre o utilizare mai bună și combinată a resurselor Uniunii Europene. Mulțumesc. Nu văd pe nimeni altcineva care dorește să ia cuvântul. Păi e clar că e o inovare să avem o Europa a apărării. Dar oare n-ar fi bine ca această inițiativă emblematică a Comisiei să suscite o, o mare dezbatere la Parlamentul European, să ne întrebăm cu toții care este viziunea noastră de viitor? Pentru că uh, cred că în Europa există 17 modele diferite de tancuri, pe când uh, în SUA Poate că e unul singur, la fel și cu avioanele militare. Suntem în <laughs> ineficacitatea cea mai mare și întrebarea este dacă continuăm să așteptăm uh, să vină să ne salveze America și să ne apere sau avem ambiția să transformăm Europa într-o putere, o putere mondială. Deci metoda, metoda contează. Chiar avem uh, cu ce să finanțăm aceste obiective? care nu au fost suficient de bine prezentate. Europei este greu să vorbească cu cetățenii, dar o asemenea dezbatere i-ar interesa pe cetățenii europeni și am putea să avem uh, și o poziție a opiniei publice. Avem aici doi reprezentanți ai comisiei, uh, domnul Urel pentru buget și domnul Alexi de la DJ Grow. Dau cuvântul mai întâi domnului Urel. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc membrilor pentru ceea ce înțeles, uh, înțeleg ca un sprijin general al propunerii în domeniul apărării. În același timp, am uh, constatat uh, că există multe voci critice cu privire la uh, mixul de finanțare propus de către Comisie, pe care luăm notă. Voi încerca să răspund la întrebările specifice care au fost adresate de domnul Fernandez. Prima dintre ele, care este marja pe care o avem la headingul A1 în acest moment, În ceea ce privește programarea financiară și bugetul pentru 2018, marjele alocate pentru perioada 2019-2020 combinate se ridică la 660 de milioane de euro. Dacă deducem cele 125 de milioane care sunt incluse în uh, propunerea Comisiei pentru finanțarea apărării și de asemenea trebuie să păstrăm o marjă minimă pentru Parlamentul European și proiectele pilot, respectiv acțiunile pregătitoare ale acestuia, deci deducem încă 150 de milioane, care este minimul, atunci cele 660 de milioane ar fi reduse la 435 de milioane. 171 milioane în 2019 și 264 de milioane în 2020. Apoi, întrebarea referitoare la follow-up a domnului Fernandes. De ce există aceste marje, dacă Comisia nu le folosește? Ei bine, cred că răspunsul meu este unul previzibil. Este o chestiune de prudență din punctul nostru de vedere. În acest moment, suntem uh, la perioada de mijloc a acestui cadru financiar. Mai avem trei ani jumate înainte, au trecut trei ani și jumătate. Și am uh, observat deja un număr important de noi evoluții la headingul 1A, iar propuneri cu implicații financiare importante sunt necesare și nu putem să excludem că vor exista evoluții importante și în următoarea perioadă, în următorii trei ani și jumătate. Așadar, din punctul nostru de vedere, luăm la cunoștință că este nevoie de bani noi, o anumită sumă, de aceea propunem aceste 121 de milioane, dar considerăm în același timp că în acest moment cu 3,5 ani înainte de încheierea cadrului financiar uh, multianual, ar fi bine să păstrăm cei 435 de milioane care rămân pentru evoluții viitoare. Domnul Fernandes are o foarte scurtă întrebare. Pe această temă, de ce vorbiți despre rubrica 1A și despre marja de la 1A. Avem o marjă globală și întrebarea mea nu este doar cât din marja de la rubrica 1A, ci de la toate rubricile. Care este marja? Sur 1B, par exemple. Și de la 1B, de exemplu. Păi tocmai, la 1B nu există niciun fel de marjă și la celelalte rubrici nu putem să folosim marjele pentru rubrica 1A. Ceea ce există și poate că la asta face referire domnul Fernandez, marja globală pentru um, creditele de angajament. E un instrument special. E adevărat că e o posibilitate ulterioară care există. Am folosit deja marja globală în mod uh, semnificativ pentru a finanța EFSI Comisia nu a propus folosirea marjei globale pentru a finanța această propunere din motive de prudență. Dar e clar că există această posibilitate. Domnul Fernandes, scurt și la obiect, care este acum marja globală? Cât je, je dois répondre par écrit. Trebuie să răspund în scris, pentru că nu am cifrele la mine. Vreau o confirmare. Eu știu că e mai mult de 2,6 miliarde de euro. Și sunt convins că nu, o veți, folosi, nu veți folosi 2,6 miliarde de euro până la sfârșitul uh, cadrului financiar multianual. En écoutant bon, je, je vais confirmer le... Comisia, vă confirm în scris, chiar astăzi. Dar trebuie să vă dați seama că după revizirea la jumătatea perioadei, marja globală pentru angajamente ar putea să fie folosită și pentru rubricile 3 și 4. Sunt de acord cu domnul Fernandes E prea puțin probabil că vom, nu cred că vom folosi atât de multe miliarde pentru rubrica 1A, dar nu putem să excludem uh, nevoia de fonduri pentru imigrație. Uh, fonduri care ar trebui folosite până la sfârșitul anului 2020. Această marjă este marele atu a uh, revizuirile la jumătate de parcurs, dar cum să mai găsim marjă? Președintele, e greu să găsim flexibilitate într-un buget atât de rigid. Să faci față situațiilor de criză. Am văzut acest lucru în 2015-2016. Merci. Mulțumesc. I will continue to, to... Voi continua să răspund la întrebări Cred că următoarea întrebare din partea domnului Fernandez a fost uh, dacă transferurile vin din granturi sau uh, instrumente financiare. În ambele cazuri, SEF Energy și SEF ICT, transferurile provin din granturi. Cred că asta este cât se poate de clar. SEF Energy, uh, instrumentele financiare, nu mai există, nu a mai rămas nimic după propunerea pentru finanțare, virtual nu a rămas nimic, pentru că propunerea pentru EFSA 2 nu a fost încă adoptată, dar conform propunerii comisiei, nu va mai rămâne nimic pentru SEF Energy, respectiv instrumentele financiare alocate. Ultima întrebare a domnului Fernandez s-a referit la contribuțiile statelor membre, iar după înțelegerea mea, acesta nu va trece prin bugetul uh, Uniunii Europene, ci uh, se va merge direct la industrie. Dar poate colegul de la DigiGrow va putea reveni să răspundă cu mai multe detalii. Ultima întrebare pe care mi-am notat-o s-a referit la dacă Comisia și propunerea acesteia ține cont de faptul că pe viitor nu vor mai exista contribuții din partea Regatului Unit. Ei bine, în acest caz, singurul lucru pe care îl pot face este să fac referire la ceea ce a spus domnul comisar Oettinger cu mai multe ocazii, că este foarte îngrijorat cu privire la existența unei lacune de finanțare generată, pe de o parte, de faptul că Regatul Unit nu va mai contribui și, pe de altă parte, de faptul că vor exista nevoi noi de finanțare, iar printre aceste nevoi noi de finanțare este clar că domnul Oettinger vede această nevoie de finanțare a sectorului apărării. Deci apărarea face parte și cauzează această lacună de finanțare care a fost menționată adesea. Mulțumesc, domnule președinte, și dau acum cuvântul colegului meu. Merci quelques... Mulțumesc foarte mult. Doar câteva comentarii pe scurt în ceea ce privește contextul global al propunerii uh, Comisiei. Așa cum s-a spus, evident, e vorba de un progres important uh, pentru industria apărării, Și acest progres este o continuare logică a acțiunii pregătitoare care a fost lansată în, pentru 2017, 18 și 19. E vorba de o acțiune pregătitoare, deci pregătește altceva. Deci trebuie o continuare. Nu trebuie să se oprească în 2017 sau în 2018. O altă observație importantă E vorba de o propunere pentru industria apărării. Deci nu e de armament, e o nuanță importantă, pentru că temeiul juridic e un articol din tratat. Uh, evident că există implicații în materie de apărare. Acum, care este obiectivul propunerii noastre în acest domeniu? am constatat mai întâi că nu există suficientă cooperare în Europa în materie de industrie de, industrie de apărare. Evident, există câteva industrii deosebit de competitive la nivel de stat membre, state membre, însă cooperarea e foarte slabă. Deci proiectele comune sunt foarte limitate, ceea ce înseamnă supracostul pentru contribuabil, uh, lipsă de eficiență și, evident, întârzieri importante în punerea la dispoziția capacităților de care Europa are nevoie. Acum, având în vedere situația, ne întrebăm ce putem face. Evident, există o acțiune pregătitoare referitoare la cercetare, element important, însă obiectivul nu e să facem apărare, ci să obținem capacități la final. Și ca să dezvoltăm cooperarea, în mod politicos putem invita statele membre și întreprinderile să coopereze. Dar uh, de multe ori și întreprinderile și statele membre ne spun că asta, cooperarea presupune supracosturi, cel puțin la început. Bun, ce drept, pe termen lung există beneficii în materie de eficiență, dar la început există supracosturi și pentru a compensa aceste supracosturi avem un program pe care l-am propus Uh, și anume să vizăm o parte specifică din întregul lanț al capacităților și anume dezvoltarea, pentru că la început că cercetarea e deja acoperită. Acum vizăm dezvoltarea. Pentru că am constatat că anumite rezultate ale cercetării finanțate din bani publici nu dau nimic în plus, pentru că veriga de dezvoltare nu se dezvoltă. Și haideți să ne concentrăm pe aceste aspecte de dezvoltare și să venim cu o contribuție clară din bugetul comunitar, o contribuție limitată, pentru că de fapt nu e vorba decât de 20% din costurile de dezvoltare. Dar, evident, această contribuție Uh, nu poate exista decât dacă există cooperare. Și dacă niște industrii vin cu un proiect național, o să le spunem, da, bun, frumos, interesant, însă nu o să plătim un proiect național. Nu o să plătim decât dacă avem un proiect cu cooperare. Deci noi am propus minim trei întreprinderi din minim două state membre. O propunere care, evident, mai poate fi discutată. Deci, obiectivul este să încurajăm, să promovăm, să forțăm această cooperare. Evident, asta presupune costul, pentru că dacă ne dorim un rol semnificativ în materie de dezvoltare, atunci e nevoie și de buget. 500 de milioane pentru 2 ani am uh, concluzionat noi. Dar costurile de dezvoltare sunt mari. Apărarea costă scump. Și dacă vrem să avem un cuvânt de spus, ar trebui ca bugetul să fie la înălțime am ajuns la această cifră de 500 de milioane, ceea ce înseamnă că dacă acoperim 20%, atunci alte 80% trebuie să fie acoperite de ministerele de apărare din statele membre care se vor angaja pe aceste produse. Și pentru a evita ca banii să fie risipiți aiurea, noi propunem un regulament, să existe în regulament o prevedere care obligă consorțiumurile de întreprinderi să demonstreze uh, că acestea au deja un angajament, într-un fel sau altul rămâne de văzut cum, dar un angajament din partea câtorva state membre să asigure acel, uh, acea monitorizare, deci să cumpere produsele dezvoltate, să nu dezvoltăm produse care rămân pe etajere și nu le cumpără nimeni. Trebuie ca să avem această garanție. Iată, domnule președinte, în câteva fraze, în ce stadiu se află dezvoltarea. Da, mulțumesc. Se vede clar că lucrurile sunt destul de viscoase așa la nivel politic în așa fel încât să avem la un moment dat și o Europa apărării. Doamna Grasle. Mulțumesc pentru aceste explicații. Domnule președinte, doresc să mai atrag atenția încă o dată asupra unui lucru și anume că nu sunt într-adevăr mulțumită cu răspunsurile, pentru că întrebarea esențială rămâne dacă pot uh, să fac licitații pentru echipamente de apărare fără să stabilesc de ce fel de apărare vorbim despre ce ne dorim, care sunt uh, căile decizionale pe care le dorim. Nu se poate așa ceva. De aceea nu doresc să aloc 20% din uh, bugetul european pentru așa ceva. Această întrebare uh, aruncăm o momeală și statele membre uh, răspund sau nu, reacționează sau nu. E bine, eu nu cred că avem nevoie de o... Bine, este nevoie de o colaborare a statelor membre în sectorul apărării. Asta nu este dubitabil. Însă, cred că trebuie să mai discutăm despre aceste lucruri și îl rog pe domnul comisar Oettinger să vină și să discute cu noi despre aceste lucruri, pentru că este o chestiune principială. Și la ultimul buget am alocat 25 de milioane pentru acel uh, proiect pilot și, din punctul meu de vedere, aceea a fost prima greșeală și acum suntem pe cale să comitem cea de-a doua greșeală. Așadar, în ceea ce privește um, întrebarea referitoare la constructul general, ei bine, nu putem să o pierdem din vedere. Și nu doresc uh, să ne arătăm mulțumiți cu acești mici pași care ne-au fost prezentați astăzi aici. Nu mi se pare corect ca atunci când vorbim despre o temă atât de importantă din punct de vedere politic, să trimitem niște reprezentanți în uh, arena cu lei și cred că ar trebui să mergem la nivel politic cu acest subiect, la nivel mai mare. că... Președintele, da, eu împărtășesc punctul de vedere al doamnei Gresle. Păi să ne întrebăm și noi, ce vrem să facem cu Europa? Ce vrem din punct de vedere politic? Avem impresia că presărăm așa pietricele albe pe drum cu speranța că să le culeagă cineva. Dar când știm care sunt reticențele statelor majore la nivel, eh, majore la nivel național și a celor din industrie, uitați-vă la legăturile strânse care există între industrie și stat major, Păi sunt reticențe. Dacă nu avem o viziune politică, un proiect politic susținut de opinie publică, în așa fel încât să existe legitimitate democratică față de astfel de orientare, atunci cred eu că, până la urmă, ne, ne, ne, ne, ne dăm cu stângul în dreptul și avem așa numai discursuri frumoase, vom avea apărare, dar e modest, e simbolic. Eu cred că ne aflăm în pragul unui nou uh, avânt uh, european. Gândiți-vă la ce spunea domnul Kelmel. Trebuie să demonstrăm că există într-adevăr o adevărată plus valoare europeană. Care sunt acele bunuri publice pe care doar Europa le poate oferi cetățenilor europeni mâine? Care sunt cele ce pot fi asigurate la nivel național doar? Și evident, în epoca aceasta a globalizării, sunt multe care nu mai țin de nivel național, ci de nivel european. Bun, ne vom opri aici astăzi. A fost un schimb de opinii deosebit de interesant, dar e nevoie și de alte ședințe, de adevărată dezbatere la nivel politic. Dragi colegi, vom suspenda lucrările și vom relua la ora 15 fix. Eh ben, on dira en commençant. Quoi.